Goedemorgen iedereen. Uh, ik moet uh, commissievoorzitter. Bună dimineața. Îmi cer scuze numele lui Ian Mulder, președintele. Din păcate nu poate să participe la această reuniune în această dimineață. Am să încerc să îl înlocuiesc într-o manieră fructuoasă. Participă alături de noi domnul comisar, căruia îi urez bun venit. Avem o ordine de zi foarte complicată. Avem o serie întreagă de întrebări pentru domnul comisar și ne bucurăm că sunteți aici alături de noi. De asemenea, ne scuzăm pentru că înainte de a începe am dori să votăm o să votăm și după aceea o să auzim ce aveți de spus dumneavoastră. Primul punct în ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Este toată lumea de acord cu ordinea de zi? Nu dorește cineva să facă modificări în ordinea de zi? Nu. Apoi comunicările președintelui se transmite pe internet. Deci vom vota, cum spuneam în primul rând. Sper că aveți cartelele electronice de vot. S-ar putea să fie un vot dificil. Și avem un punct important la anunțuri și anume dezbaterea care de foarte multe luni și au de fapt de foarte mulți ani uh, are loc, e vorba de descărcarea bugetară, știți cu toții care este problema. La un moment dat i-am trimis o scrisoare domnului comisar Șemeta, întrebându-l despre viziunea comisiei. El ne-a trimis un răspuns pe 25 noiembrie. Pe 29 noiembrie, la reuniunea coordonatorilor, am luat notă de această scrisoare, iar coordonatorii au uh, exprimat o dorință, și anume Comisia să aibă posibilitatea să ne dea mai multe explicații. Deci, poate, domnule comisar, Înainte de a trece la punctul patru de pe ordinea de zi, ați putea să ne dați niște informații despre părerea Comisiei eh, privind descărcarea bugetară cu referire la scrisoarea din 25 noiembrie. Iar eh, apoi putem trece imediat la vot. Votăm eh, Raportul Ehrenhauser cred că este primul raport întocmit de colegul nostru privind controlul bugetar al ajutorului umanitar acordat de Uniunea Europeană și gestionat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt foarte multe amendamente. Dacă domnul Ehrenhauser uh, dorește să spună ceva, doriți să spuneți ceva? Nu. Asta înseamnă că putem să trecem imediat la vot. Sper că are toată lumea lista de vot. În primul rând vom vota amendamentul 1 al domnului Ehrenhauser. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 2 al domnului Berman și Weiler. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Aliniatul 4, amendamentul 3, Weiler și Berman. cine pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 4. Domnul Ehrenhauser, care este compatibil cu amendamentul 3, ca o adăugire, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Ab- adoptat. Alineatul 5, amendamentul 5, Ehrenhauser, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 6, amendamentul 6, Ehrenhauser, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 7, alineatul 7, Berman și Weiler, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că aici trebuit să verificăm electronic. Cred că a fost respins, dar haideți să facem verificarea electronică. Bun, a votat toată lumea, s-a închis votul și rezultatul votului este 7 pentru 4 împotrivă, nicio abținere, deci s-a adoptat. Alineatul 9, amendamentul 8, Hartung. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineatul 10, amendamentul 10, Weiler și Berman. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 11, amendamentul 10, Weiler și Berman. Aici avem un compromis, un amendament de compromis. cine e pentru amendamentul de compromis? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la alineatul 12, amendamentul 11, Hardong. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 13, amendamentul 12, Vailă și Berman. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 14, amendamentul 14, Vailă Berman. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 13, Harton, compatibil cu 14, poate fi inclus ca o adăugire. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 15, amendamentul 15, Andreasen, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 16, amendamentul 16, Harton, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alinatul 17, amendamentul 17, Ehrenhauser, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Alinatul 19, amendamentul 18, Hartong, cine pentru? Abțineri. Împotrivă, pardon, mă scuzați. Abțineri. Respins. Alin, alinatul 21, amendamentul 19, Hartong, PPE-ul a solicitat vot pe părți, prima parte până la expresia facilitating role, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Mai putem vota partea a doua, da, partea a doua, draws attention și restul alineatului, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 20, Andreasen, sunt. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineatul 27, amendamentul 21, Andreasen. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 29, amendamentul 23, Weiler Berman. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 22, Hartong, compatibil cu 23, se poate vota ca o uh, suplimentare. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alinatul 31A, un nou par, amendamentul 24, Ehrenhauser, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alinatul 35, amendamentul 25, Vaile Berman, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Alinatul 36, amendamentul 26, Ehrenhauser, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Alinatul 45, 27, Hartong, cine pentru? Abțin, împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 46, 28, Hartong, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 47, amendamentul 29, încă o dată Hartong, vot pe părți cerut de PPE, prima parte, deplores the fact, până la financial management, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Mai putem vota partea a doua? Da, se pare că da, partea a doua, regards, disconduct și restul alineatului, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Nu e cea mai bună zi a domnului Hartung. Alinatul 47A9, amendamentul 30, Vaile Berman, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 48A, amendamentul 31, Hartung, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineatul 48B B, de la DV, de la Comisia DV, primul amendament introdus de ei, vot pe părți cerut de PPE, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, Mă îndoiesc, nu știu. Haideți să vedem când verificăm electronic partea a doua a amendamentului DV, 1 de la DV. paisprezece participanți, s-a închis votul, 13, de fapt 9 pentru, 4 împotrivă, deci a fost adoptat. Partea a treia, cine-i pentru? Împotrivă? adoptat. 48C, al doilea amendament de la DV, prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, cinei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și ultima pagină, partea a treia, cinei pentru, Împotrivă? Mă scuzați, spune președintele. Cine e împotrivă? Cine se abține? Adoptat. alineatul 48D, al treilea amendament de la DV, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 48E, al patrulea amendament de la DV, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48F, al cincelea amendament de la DV, prim, dar vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, Iar ne îndoim să verificăm. Prima parte, cine e pentru? E vot electronic, am închis votul. 8 pentru 6, 6 împotrivă, deci este adoptat. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e aceeași majoritate și cred că a fost adoptat. Partea a patra. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, adoptat. 48G, al șaselea amendament de la DV. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate adoptat. Și acum votul final, electronic. Deschidem votul. Închidem votul. Iată voturile electronice. 11 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Deci, domnule Ehrenhauser, vă felicităm pentru activitatea dumneavoastră și vă urăm succes la plenară. Doamna Gressler, este ultimul vot pe care îl acceptăm când unul din grupurile mari politice nu este la Bruxelles. Grupul nostru este la Marsilia, avem o zi acolo de studiu, toată lumea e la Marsilia. Sunt doar câțiva ultimii mohicani dintre noi care sunt aici. Am participat la o dezbatere cu doamna Tyson, o dezbatere live la telefon. Doamna Gressler, dacă vă uitați puțin la programul de lucru al grupurilor politice, v-ați dat seama ce se întâmplă. Bun, ok. Punctul 4 din ordinea de zi și o să-i dau acum domnului comisar posibilitatea să se apropie de microfon și să vorbească. Vous avez le micro coupé? Foarte bine, acum haideți să trecem la punctul numărul 4, după cum spuneam. Am uh, anunțat deja că la cererea coordonatorilor noi, cei de la Comisia de Control Bugetar, eh, dorim să îi acordăm timp de vorbire domnului comisar Șemeta ca să ne spună ce s-a întâmplat cu eh, scrisoarea pe care a trimis-o în legătură cu descărcarea de buget. Eh, e un dosar dificil, există conflicte între Consiliu și Parlament și Comisia a cerut uh, niște informații suplimentare. Dacă domnul comisar ne poate da uh, și nouă niște lămuriri în acest sens. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei. Domnul președinte Mulder, pe 22 noiembrie, mi-a trimis o scrisoare solicitând com opinia Comisiei în legătură cu încheierea conturilor și descărcarea pentru toate instituțiile și, în al doilea rând, relevanța și domeniul de aplicare a prevederilor din regulamentul financiar din cadrul uh, uh, prevederilor tratatului. În ce privește prima întrebare, eu înțeleg că ambele instituții sunt de acord că încheierea conturilor de una singură nu înseamnă că se acordă și descărcarea. în legătură cu a doua întrebare, e vorba de coerența dintre uh, prevederile tratatului și uh, prevederile regulamentului financiar. Aș dori să subliniez că prevederile tratatului și mai exact articolul 319 uh, sunt foarte clare în ce privește instituția căreia îi se acordă descărcarea. E vorba de comisie. Cu toate acestea, există alte uh, prevederi ale tratatului și ale uh, regulamentului financiar care uh, spun foarte clar că și alte instituții și organisme participă la um, procedura de descărcare, mai ales în ce privește la măsurile care urmează după acordarea hotărârii de descărcare. Timp de 10 ani uh, s-a procedat, uh, după cum foarte bine cunoaștem în ce privește procedura de descărcare. Uh, Comisia consideră că autonomia administrativă a altor instituții și principiul unei cooperări sincere între instituții înseamnă că celelalte instituții sunt uh, responsabile pentru modul în care își gestionează propria uh, secțiune a bugetului. Articolul 50 al regulamentului financiar spune că uh, Comisia acordă celorlalte instituții puterile de a-și pune în aplicare propria secțiune a bugetului. Asta înseamnă că Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru punerea în aplicare a acestor secțiuni ale bugetului sau să supervizeze și să solicite schimbări în sistemele de control intern pe care le aplică aceste instituții. De aceea Comisia consideră că toate instituțiile ar trebui să coopereze uh, la procedura de descărcare cu uh, respectarea de plină a prevederilor uh, tratatului și, în, și din, legis, din legislația secundară. După cum am scris în replica mea, sperăm că dialogul dintre Parlament și Consiliu va primi un nou impuls pe viitor. Oricum, Comisia va continua să participe activ la procedură și vă pot asigura din nou că puteți conta uh, pe Comisie și pe angajamentul ferm al acesteia. Eh, Mulțumesc, eh, domnule comisar mai mulți colegi au spus deja că doresc să ia cuvântul. Doamna Ayala, care are calitate de raportoare, cred. Dat is goed. Dus rapporteur die zegt ik wil eerst naar mijn Da. Uh, uh, doamna Ayala a spus că mai întâi a dorit să asculte opinia altor colegi. Bun. De la PP, cine a dorit să ia cuvântul? Domnul Fielner. Mulțumesc. Domnul Fielner, da, mulțumesc. Ehm, credeam că vom asculta și comentariile curții înainte să luăm noi cuvântul. Dar depinde, cum doriți dumneavoastră. Da, eh, președintele. Am solicitat eh, comisarului să ne ofere niște informații în legătură cu această scrisoare eh, referitoare la descărcare. Deci ne ocupăm de acest subiect. Voi da cuvântul și raportoare privitoare la descărcarea, privitoare la descărcarea Consiliului și doar apoi, după ce vom fi încheiat acest punct, voi da cuvântul și reprezentantului Curții de Conturi și comisarului și apoi și dumneavoastră în calitate de raportor. E o mică modificare uh, la uh, ordinea de zi. Da, cred că ați anunțat-o înainte să înceapă reuniunea, de fapt. Președintele. Bun, domnul Gaier, ați dori să luați cuvântul în legătură cu descărcarea pentru Consiliu și apoi doamna Ayala Sender, în calitate de raportoare. Domnul Gaier, da, mulțumesc. Da, e ciudat că nu vrea nimeni să spună nimic în legătură cu scrisoarea asta. Da, Ines, știu că dorești în primul rând să asculti ce vor să spună ceilalți. Deci poate ca să vă împrospătez memoria, la plenar am avut uh, o abținere, deci nu am acordat descărcarea pentru Consiliu. Asta sigur a creat uh, probleme și socialiștii și eu personal, desigur, Uh, susținem uh, abordarea pe care am adoptat-o aici la Comisie și anume că și Consiliul trebuie să fie responsabil și mi se pare corect, cu asta nu e nicio problemă. Însă, din punct de vedere formal, uh, lucrurile nu au fost rezolvate. Deci, dacă Consiliul sigur consideră că nu s-a adoptat această hotărâre în mod instituțional și formal, e bine, iată că am ajuns în această situație în care suntem. Există această scrisoare la care s-a referit și uh, domnul Șemeta și se spune că mm, interpretarea pe, pe care o are Consiliul nu este una corectă. eu aș considera că trebuie să vedem acum cum putem să împingem lucrurile mai departe, să ieșim din situația în care ne aflăm acum. Știu că lucrurile poate au escaladat, poate că nu avem nici suficiente instrumente la dispoziție. Sigur, am putea să ne adresăm și curții de justiție, dar eu aș zice să procedăm mai precaut. Acum spune că întrebarea este că trebuie să negociem. Bun, asta s-a, între timp s-a clarificat, deși în, în scrisoare se pune întrebarea în legătură cu negocierea, lucrurile s-au clarificat între timp, dar trebuie să avem o procedură în care noi, care trebuie să ne, noi organism, uh, care trebuie să ne exercităm controlul, trebuie să continuăm să, jucăm o, să ne jucăm rolul. Dar sigur este o procedură pe care trebuie să o negociem. Trebuie să ne gândim și la condițiile în care uh, se pot lansa acest gen de negociere. Cu asta ne confruntăm acum. Sigur, cunoașteți conținutul scrisoare, scrisorii E o scrisoare de, provenită de la președinția Consiliului și discuțiile pe care le-am purtat uh, eu personal uh, din, din aceste discuții rezultă că, până la urmă, Consiliul nu știe exact ce vrea. Întrebarea este cum am dorit noi să ghidăm această procedură sigur că trebuie să existe mai multă transparență, că până la urmă și asta este important și nu știu dacă am avut destulă transparență până acum. Trebuie să vedem și memorandumul, să vedem ce ocazie există. Putem, desigur, vorbi și despre modificări ale tratatului, însă, până la urmă, se pune sigur și problema că trebuie să avem dreptate, dar se pune și problema că trebuie să ne punem de acord. Mulțumesc și acum domnul Șațimarcachis. No, uh, da, uh, mulțumesc. Bun, uh, deja am cam pierdut vremea și în politică nu prea ne putem permite să pierdem vremea. Uh, E sigur și o problemă legată de proceduri juridice. Nu știu dacă Comisia împărtășește uh, interpretarea Consiliului. Iată, din ce a zis domnul comisar, rezultă că Comisia nu împărtășește uh, interpretarea Consiliului și nu știu exact cine este de acord cu uh, interpretarea Consiliului. Bun, acum n-aș fi atât de pesimistă. Eu aș uh, spune că sunt și știri bune uh, din cele ce ne-a spus domnul comisar. Și avem procedura noastră separată, putem pune, am pus întrebări Consiliului, dar Consiliul nu răspunde și atunci uh, sigur se poate repeta ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Bun, eu n-aș avea o problemă cu asta, sigur. Știm ce s-a întâmplat anul trecut. Este, este o procedură uh, după cum scrie la carte. Acum noi trebuie să organizăm, să vedem cine cedează primul. Acum, <laughs> și de asemenea să vedem și ce zice opinia publică. Trebuie să discutăm și cu colegii din parlamentele naționale. Deci nu știu dacă avem nevoie de uh, o procedură separată, lucrurile deja sunt uh, pe masa de lucru. Sigur, acum Consiliul trebuie să facă un raport pe care să ne-l supună atenție și dacă nu face așa, noi trebuie să atragem și atenția opiniei publice. Uh, se pare că Consiliul consideră că de datoria lui nu, că nu este de datoria lui să facă acest raport. Comisia cred că nu este de acord. Mm, cam așa stau lucrurile acum. Deci, pentru pentru 2010 uh, și cum a făcut și în 2009, până la urmă cred că se va repeta acest lucru. Vedem cine cedează primul. Äh, wie im Jahre 2009 anwenden. Da habe ich überhaupt keine Consiliul așadar va continua. Consiliul poate nu va fi de acord, însă ideea este că trebuie să fim foarte precauți pentru că opinia publică devine din ce în ce mai circumspectă în legătură cu aceste uh, Uh, cu acești pași înainte și înapoi. Uh, noi, haideți să nu ne mai jucăm. Avem o declarație politică a Comisiei, însă nu este vorba de avizul juridic al Comisiei. Uh, serviciul juridic al Comisiei nu a emis un aviz până acum. Comisia este foarte curajoasă, felicitări, însă Uh, nu sunt de acord cu domnul Gaur la un punct. Eu aș examina, uh, eu aș fi foarte atent la ceea ce spune Curtea de Justiție. Procesul durează de ceva timp și Consiliul uh, recurge la o serie de subterfugii. Avem un sistem juridic. Noi reprezentăm, Consiliul reprezintă statele și nu cetățenii. Uh, ar trebui poate să ne adresăm curții de justiție. Poate vom pierde, dar cel puțin vom avea o clarificare. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să intervină, doamna Ela Sende. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, colegilor uh, care ne-a suscitat reacția grupului pentru că, așa cum s-a făcut descărcarea de gestiune anul trecut, părerea noastră era oarecum distinctă, tocmai ca să nu ajungem la un punct mort. Și cred că asta ar fi situația acum. Îi mulțumesc domnului comisar Șemeta pentru răspunsul dat deși suntem mai puțin mulțumiți, pentru că și eu lucrez cu Comisia, întărim guvernanța Comisiei, capacitatea Comisiei de a ieși din uh, corțul în care se află și de a se lupta la mijlocul terenului. În mod normal, uh, suntem într-un fel de trio, cele trei instituții, Comisia, Consiliul și noi, și cerem întotdeauna Comisiei să uh, ne ajută să soluționăm lucrurile, nu pur și simplu să ne spună că e bine sau că nu este împotrivă. Dorim ceva mai mult. Dorim ca serviciile Comisiei să ne ajute realmente, să ajute Parlamentul în relația cu Consiliul, pentru că astfel întărim instituțiile europene, Parlamentul și Comisia. Și cred că de asta este vorba. Deci aș solicita domnului comisar ca pe baza aceasta bună de pornire, adică scrisoarea pe care ne-a trimis-o, să insiste mai mult, să ne dea mai multe instrumente pentru a putea întărni guvernanța Comisiei și deciziile și hotărârile Parlamentului față de capacitatea sa de a solicita descărcarea de la Consiliu, în primul rând. Și în al doilea rând, aș dori să mai spun ceva în situația de acum și după ce am ascultat diversele grupuri, aș prefera chiar în acest moment să nu ajungem în instanță, să nu ajungem la tribunal. Înțeleg acest lucru nu ca un gest de agresiune, ci ca un gest care invită la reflexie. Am vrea să nu fim noi uh, care să zicem nu de două ori ca să ne ajungem într-un punct nerelevant. Aș solicita capacitatea de verificare, să vedem dacă Consiliul, fiind din situația care este și gândindu-se la perspectivele financiare, am putea să spunem chiar nu din perspectiva Parlamentului. Dacă am spune nu și dacă ne-am gândit și la perspectivele financiare uh, Eh, la care lucrăm acum, n-ar fi tocmai bine să zicem nu. Am preferat să lucrăm constructiv. Sigur, o să repetăm probabil același gest de anul trecut, dar dacă repetăm același gest de mai multe ori fără niciun rezultat, o să ajungem într-un punct total mor care nu are nicio relevanță. Deci, nu mă văd jucând acest rol, adică să fac încă o dată un gest față de Consiliu iar uh, Consiliul să rămână total indiferent. Deci aș dori să-l rog pe domnul comisar să facă un efort ca să cunoască că noi facem bine ce facem, pentru că avem nevoie de ceva mai mult. Parlamentul a pornit pe drumul întăririi instituțiilor și am putea, încercăm să încercăm să facem acest lucru avem relații puternice cu Consiliul, dar încercăm să întărim și capacitatea Comisiei de a face un pas mai departe. Deci, încă o dată, l-aș ruga pe domnului comisar să ne ajute în acest exercițiu pe care l-am început. Pornind de la baza de anul trecut, dar nu am vrea să repetăm rezultatul de anul trecut, adică nu, o, o tăcere enormă care duce la lipsa completă de relevanță și înainte să ajungem la tribunal aș prefera ca de fapt Consiliul care are capacitatea să facă acest lucru să facă ceva. Nu este un gest de agresiune, ci este o opțiune. Aș prefera să nu repetăm exact ce am făcut anul trecut, ci să încercăm să fim ceva mai creatori, pentru că pentru asta suntem plătiți mulți. Goed, dat is een eh, klaar standpunt van de rapporteur. Er is een vraag aan... Foarte un punct de vedere foarte clar din partea raportoarei. Domnul Balcitis acum. Ačiū că Iš tikrųjų jau keletą posėdžių. Mulțumesc. Acest subiect îl discutăm deja de foarte mult timp și nu mai putem nu ne mai putem permite să așteptăm. Comisia a citat o serie de formule conform cărora nu are dreptul să dea comenzi Consiliului. Asta este impresia mea. Însă, odată cu tratatul de la Lisabona, Parlamentul European are o serie de funcții, anumite competențe și mi se pare că ar trebui să luăm o decizie pentru a amenda acest regulament, pentru a face lucrurile mai clare și Consiliul European va trebui să își dea părirea. părerea. Dacă Consiliul nu este de acord cu această opțiune, există și altele. Însă, aici este vorba de exprimarea uh, voinței politice noi trebuie să ne exprimăm voința politică. Mulțumesc. Dăm cuvântul acum din nou domnului comisar, dar doamna Grese dorește să intervină înainte. Nu. Nu știu dacă pot să mă exprim foarte bine astăzi, însă nu înțeleg ce vor colegii noștri. Există proceduri, există un regulament bugetar pe care îl discutăm acum și din procedura de până acum am văzut că Consiliul ne datorează un raport pe care încă nu ni l-a trimis. Putem să ignorăm acest lucru sau putem să ne adresăm curții de justiție, însă nu cred că există altă opțiune. Putem continua ca până acum, raportorul trimite un chestionar, însă ce alte lucruri am putea examina, pentru că mie mi se pare că opțiunile cu Consiliul sunt destul de clare. Nu mi se pare. Noi suntem, noi facem parte din procedura de descărcare conform tratatului. Așadar, domnule comisar, uh, opinia din partea avizul din partea uh, Serviciului Juridic al Comisiei și scrisoarea pe care am primit-o din partea Comisiei, uh, vă rog, avem nevoie de acest aviz din partea Serviciului Juridic al Comisiei. Ne bucurăm uh, că ne susținem, însă avem nevoie de un aviz juridic pentru pasul următor. Poate putem trimite un chestionar și cu o dată limită pentru Consiliu. Noi suntem pregătiți la PPS să pregătim un asemenea chestionar. Dorești să, doriți să, rein, să interveniți din nou? Uh, îi dau cuvântul acum domnului comisar pentru că s-au pus întrebări din partea doamnei Gresle și din partea dumneavoastră și după aceea putem să încheiem cu dumneavoastră a făcut Domnule comisar? Vă mulțumesc. Văd că acest punct este de mare importanță în discuție și cred că Parlamentul European și Consiliul trebuie să găsească împreună o soluție care să fie acceptabilă reciproc. Comisia și-a exprimat opinia și opinia noastră, cu toate că este politică, este coordonată cu serviciul juridic al Comisiei. Așadar, nu este vorba doar de o declarație politică. De aceea mi se pare foarte important să existe o responsabilitate din partea tuturor instituțiilor atunci când vorbim despre descărcare și despre ideile care trebuie să apară în descărcarea Comisiei și Consiliului. Trebuie să există și consecințe, pentru că Comisia nu își poate asuma responsabilitatea dacă nu poate să dețină și drepturi complete de, de audit, de asistență a controlului și de a implementa acțiuni necesare pentru a avea o gestiune financiară sănătoasă. Aceste lucruri ni se par foarte importante, însă, în final, Parlamentul și Consiliul trebuie să dea curs tratatului care spune că este nevoie de o cooperare reciprocă și sinceră în conform prevederilor tratatului pentru a găsi o soluție corespunzătoare. Domnule comisar, vi s-a pus o întrebare foarte clară din partea doamnei Gresle. Ați spus că ați spus că este vorba de o declarație politică, bineînțeles. Ați spus de asemenea că această declarație este bazată pe un aviz juridic. Doamna Gresle vă întrebase dacă putem să primim un un aviz juridic din partea comisiei. Baza pe care lucruri pe care se bazează declarația dumneavoastră politică. Nu cred că așa funcționează lucrurile. A fost o declarație politică coordonată cu serviciul juridic și așa funcționează lucrurile. Nu avem o un aviz, nu avem un aviz juridic separat. Însă declarațiile făcute în scrisoarea mea în legătură cu aplicarea sau interpretarea legislației sunt coordonate cu serviciul juridic al Comisiei. Bine, am încercat. Doamna Gresle și după aceea doamna raportor. În Germania se spune că dacă ai un document, documentul este chiar al tău, dar eu n-am nimic înscris. Asta e problema. E o chestiune dificilă, e foarte importantă și nu pot să acționez pe o bază orală. Am nevoie de ceva scris, pentru că dacă e scris, există și rămâne domnul Ciacimarcakis și apoi raportorul și apoi trebuie să închidem acest punct pentru că mai avem încă alte lucruri importante de discutat și anume Curtea de Conturi. Și apoi, văd aici un val de entuziasm, o să încercăm să rezolvăm cu toată lumea. Am primit scrisoarea domnului comisar coordonată împreună cu serviciul juridic, deci avem ceva scris. Nu pot să vă dau altceva. A scris o scrisoare foarte diplomatică. Uneori e greu să înțelegi exact despre ce e vorba, dar uh, cred că se înclină în favoarea noastră. Nu e foarte clar, nu e 100%, dar este foarte diplomatic exprimată. Deci întrebarea mea, ca urmare a întrebării puse de dumneavoastră, este următoarea. Înțeleg că nu va mai fi o altă scrisoare, un aviz al serviciului juridic și dacă nu mai există un asemenea aviz uh, uh, juridic, atunci înseamnă că e o luptă juridică între Parlament și Consiliu. Trebuie să clarificăm lucrurile, trebuie să vedem de partea cui este responsabilitatea. Dacă nu, Comisia nu face nimic, asta înseamnă că ajungem la curte. Sau altă opțiune este să continuăm la fel ca până acum. Cred că opinia publică nu vrea acest lucru și Consiliul se bazează pe chestia asta deci, revenind la ce a spus domnul Balcitis și doamna Ayala Sender, am înțeles de la ei că acum trebuie să trecem la etapa următoare. Trebuie să cerem un aviz juridic, dar de la curte și să vedem ce opțiuni avem. Comisarul a spus că au făcut tot ce puteau să facă, nu mai au ce să facă și nu vom mai primi nimic scris de la ei. Mulțumesc. Domnul Gaier. Nu spunea nimeni că o să oprim descărcarea de gestiune, o să continuăm procedura de descărcare, nu o să punem punct lucrurilor acum. Problema este care e cea mai bună cale de urmat, cum ajungem la o soluție. Avem o ciocnire instituțională cu Consiliul acum și trebuie să clarificăm lucrurile, mai ales din punctul nostru de vedere. Poate că ar trebui să mai strângem niște șuruburi, avem niște opțiuni pe care le-am analizat. Poate după anul nou, eu știu. Pentru prima dată vom avea atunci, vom discuta cu reprezentanții noii președinții și le vom exprima îngrijorările noastre, nu? Guvernul danez e un guvern scandinav și fac parte dintr-o lume în care transparența este mai tradițională. Deci poate va fi o președinție mai deschisă către noi și mai deschisă către ceea ce credem noi. Uh, președinția poloneză a fost foarte onestă cu noi, foarte deschisă, dar poate că au alte priorități. Putem să adresăm întrebări parlamentare, dacă dorim sau comisia noastră sau coordonatorii cu toții să sublinieze acest lucru și să-l susțină. Să susțină că nu e nebunia unui singur uh, europarlamentar sau a câtorva. Putem să respectăm aceste proceduri, deci nu suntem împotriva unul a celuilalt, ci ne gândim ce instrumente avem la dispoziție. Asta este propunerea mea față de propunerea făcută de dumneavoastră și anume să analizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și apoi să vedem pe care le putem folosi. Mulțumim și dau acum comisarul domnului, cuvântul domnului comisar și apoi raportorului. Domnule comisar, vreau să confirm ce am spus la început dumneavoastră președintele acestei comisii a solicitat avizul nostru asupra acestei chestiuni noi v-am prezentat în scris acest aviz, cu semnătura mea am adresat acest aviz comisiei dumneavoastră și acum Parlamentul și Consiliul sunt cele care trebuie să găsească o soluție în cadrul tratatelor care solicită o cooperare reciprocă sinceră. Noi am făcut ce ne-ați solicitat să facem și nu avem posibilitatea să facem mai mult față de ceea ce am făcut deja până în acest moment. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul raportorul doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, cred că va fi o dezbatere foarte interesantă vrem să avem aceeași capacitate de manevră pe care a avut celălalt raportor, domnul Rivelini, anul trecut, care a negociat cu Consiliul și a ajuns la ce a ajuns. O să încercăm, cum spunea colegul meu, domnul Gaier, poate că e un drum foarte lung de codecizie, dar poate la un moment dat vom reuși să facem pași înainte să nu vom uita niciunul din instrumentele menționate, inclusiv uh, instanța, dar cred că uh, aceea va fi ultima soluție. Nu este, de fapt, intenția mea. Față de ce spunea domnul comisar, domnule Șmet, am primit scrisoarea dumneavoastră, am citit-o cu multă atenție și înțeleg că dumneavoastră ați făcut acest lucru pe o bază juridică și pe baza avizului de la serviciul juridic al dumneavoastră. Însă, am lucrat, de exemplu, lucrez la Comisia Transporturi și tot timpul acționăm în procedura de codecizie și am obiceiul ca în momentul în care Consiliul și Parlamentul au idei opuse, sau nu suntem de acord, comisia este cea care are datoria și este funcția sa, mandatul său, să ajute ambele instituții să găsească o soluție. De aceea vă cer acest lucru. Dumneavoastră spuneți în scrisoarea dumneavoastră, Comisia consideră de dorit să se urmeze mecanismul prin care Parlamentul dă descărcarea de gestiune, deci cere celorlalte instituții celor celorlalte instituții conturile și transparența necesară și apoi vă rog pe dumneavoastră să vă reveniți la serviciile dumneavoastră și să le spuneți că trebuie să ne ajute, că trebuie, ca și în alte domenii, să ne ajute să găsească instrumentele, ideile, formulele care să ne ajute să lucrăm. Da, vă rog să faceți acest lucru, Parlamentul vă roagă acest lucru, să ne ajutați să facem pași înainte, mai ales că spuneți că dumneavoastră considerați, Comisia consideră că este de dorit să se ajungă la descărcarea de gestiune a celorlalte instituții. De aceea trebuie să fim creatori, inventivi, de aceea lucrăm și punem la punct instrumente care să îmbunătățească contabilitatea și responsabilitatea Comisiei și a celorlalte instituții. Așa încât vă rog încă o dată să nu punem punct final aici, ci pornind de la cele spuse de dumneavoastră în scrisoarea dumneavoastră, și anume că dumneavoastră considerați că este de dorit, să colaborăm și să ajutăm Parlamentul cu ce ne-a rugat, cu ce ne roagă. Deci eu, raportorul, vă rog să mă ajutați să găsiți instrumente noi care să mă ajute cel puțin în prima fază de verificare să înaintăm relațiile noastre cu Consiliul înainte de a ajunge, evident, la curte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Ayala. Aș sugera să încheiem acum cu acest punct de pe ordinea de zi. Bun, oricum probabil că vom reveni la acest subiect la reuniunea coordonatorilor cu ușile închise și vom putea să continuăm să discutăm strategia noastră în uh, spatele ușilor închise. Însă. Bun, uh, cu asta trecem la următorul punct o avem aici pe doamna Caliulaid din partea Curții de Conturi Europene. Am primit un document din partea dumneavoastră, un document introductiv. Acum v-aș ruga dacă puteți să ne prezentați în 7-8 minute, eventual o, uh, o expunere și apoi uh, comisarul și raportorul vor avea cuvântul. Acum reprezentanta Curții de Conturi, doamna Caliulaid. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri, uh, domnule comisar, mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta informații adiționale în legătură cu implementarea bugetului pentru anul financiar 2010. Încep cu o prezentare a principalelor evoluții în prezentarea capitolului 1 a raportului anual pentru raportul anual 2010, structura uh, declarației este diferită. Conținutul însă nu s-a modificat. Raportul anual încă are o, o, un aviz în legătură cu uh, legalitatea și uh, regularitatea tranzacțiilor, deci venituri, angajamente și plăți. Uh, aveți în legătură cu regularitatea și legalitatea uh, plății, plăților e uh, singura opinie adversă. În cazul unei opinii adverse sau calificate, cantificarea, uh, cuantificarea impactului erorilor e cerută conform noilor standarde de audit. Deci curtea prezintă rata erorii pentru buget în, uh, întreg, în întregimea sa. Apoi, pentru, uh, indica, pentru indicativ mai preciși, există rate de erori pentru fiecare grup și e important să ne reamintim că, bineînțeles, constitu- acest, acest document constituie doar, doar baza pentru concluzii. Aceste concluzii folosesc pentru a indica uh, domeniile problematice ale bugetului. Uh, Anexa metodologică de la capitolul 1 are explicații detaliate în legătură cu modul în care curtea calculează, bazată, bazată pe tehnici statistice, standard, uh, rata uh, erorii și uh, toți indicatorii. Bun, raportul, din, raportul pentru 2010 ne dă mai multe detalii pentru agricultură, grupuri politice, resurse naturale, coeziune, energie, transport Uh, și toate tranzacțiile din aceste domenii. Acum uh, mă întorc la mesajele principale ale acestui raport anual, uh, care deja a fost prezentat în noiembrie de președintele curții. Primul mesaj este fiabilitatea conturilor. Curtea pentru a patrulea an consecutiv a, conclu- a conchis că conturile în Uniunea Europeană sunt uh, o prezentare uh, corectă a uh, situației financiare. Totuși, în acest an, Curtea a pus accentul pe faptul că există o modificare pe politicile contabile ale Comisiei, mai ales în ce privește finanțarea instrumentelor Uh, financiare. Din 2009 au crescut plățile pentru înființarea astfel de fonduri, plățile din bugetul UE pentru fonduri au fost inițial înregistrate de comisie ca o uh, cheltuială. Deci, uh, uh contabilitatea inițială a dat impresia că aceste uh, plăți au fost justificate corespunzător. Uh, Comisia a acționat pentru a corecta problemele materiale din conturile pentru 2010 și a uh, reluat uh, cifrele din 2009. Comisia a notat uh, de asemenea că uh, există plăți uh, de prefinanțare și proporția acestor uh, plăți a crescut în uh, cadrul financiar actual. Astfel, există nevoia de a îmbunătăți calitatea uh, raportării financiare pentru un mai bun management și uh, pentru o mai bună identificare a riscurilor. Al doilea mesaj clar din raportul anual se leagă de uh, regularitatea tranzacțiilor uh, uh, care stau la baza conturilor uh, și uh, nu a existat erori materiale în uh, uh Însă plățile, plățile au fost afectate. A fost o rată de 3,7% a erorii uh, în general. E vorba uh, de o cifră care reflectă impactul acelor erori pe care uh, curtea le-a, le considerat destul de grave. Sunt erori cuantificabile legate de regulile achizițiilor publice și de niște calcule incorrecte din partea beneficiarilor. Asta și în uh, cazurile terenurilor agricole. Apoi, există cazuri în care nu s-au uh, uh, respectat reguli, dar sunt erori necuantificabile. Există o, identificare a, o, a proporției pentru 2010 suma de plăți fără erori a fost 64%. Al treilea mesaj, se leagă de politicile de coeziune, energie și uh, transport, acolo unde a existat o rată a erorii de 7,7%, mai mare decât 2009. Uh, această creștere explică uh, această creștere a ratei generale de eroare pentru 2010, însoțită de o, cerere, de o creștere în frecvența în care s-au uh, produs erorile, aproximativ o jumătate din uh, Uh, plăți au avut astfel de erori. Acum, în 58% din plățile afectate de erori, Comisia a detectat uh, situația. Uh, bun, există totuși niște modificări negative, dar asta pentru că au crescut, au crescut și volumul de plăți de la 23 la 38 de miliarde. În zona managementului comun, curtea sau statele membre, când au verificat uh, plățile, uh, au procedat corect. Uh, curtea a spus că și Comisia poate face un raport anual cu o concluzie în legătură cu cheltuielile, mai ales în domeniul coeziunii. Sigur, Curtea nu poate trage o concluzie în legătură cu managementul plăților într-un stat membru. Pentru alte grupuri de politici, situația este stabilă, este rata erorii este doar 2,3% în agricultură și resurse naturale, deci uh, situația este bună. Pe de altă parte, în acest an, Curtea a avut suficiente informații ca să conchidă că plățile directe guvernate de sistemul AIAC uh, nu nu au conținut erori materiale, pe când dezvoltarea rurală încă este afectată de erori. Pentru două grupuri de politici, uh, resurse și alte uh, resurse interne și uh, extindere, Curtea a conchis că nu a existat erori materiale în plăți. Totuși, Curtea a spus că plățile interimare și finale pentru aceste grupuri au fost afectate de erori materiale. E un lucru important, pentru că doar Uh, aici Comisia poate să evalueze dacă regulile au fost uh, respectate. Și în final, ca în uh, anii trecuți, cheltuielile administrative nu conțin erori materiale. Mulțumesc pentru atenție. A fost o versiune rezumată a ceea ce v-am trimis în formă scrisă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. A fost o prezentare foarte valoroasă. Domnule comisar, doriți să răspundeți? Thank you, Chair, honorable members, uh, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamna Caliul, domnule raportor. Voi pune accentul pe punctele principale din raportul curții, în special inițiativele de a reduce erorile, în special în politica de coeziune și pașii ulteriori. Implementarea bugetului comunitar în domeniile unde gestiunea este comună cu statele membre rămâne o problemă complexă. Nu cred că felul în care funcționează sistemele de control de gestiune în perioada actuală este ceea ce trebuie să discutăm. Sursa principală de probleme constă în aplicarea incorrectă a regulilor de către autoritățile naționale. Constatarea curții că Autoritățile statelor membre au avut suficiente informații la dispoziție pentru a detecta și corecta uh, câteva dintre erori pentru 58% dintre tranzacții este un fapt îngrijorător și este o situație inacceptabilă. Vă pot asigura că am uh, atras atenția statelor membre în legătură cu responsabilitatea uh, pentru această problemă la reuniunea ECOFIN de săptămâna trecută. În 2010, Comisia a blocat plățile pentru toate programele sub rezerva uh, raportelor de activitate ale directorilor generali vizați. Mergem dincolo de programele care au fost cercetate de către curte. În 2010, Comisia a, uh, a întrerupt 49 fe, plăți FEDER și uh, 14 plăți pentru Fondul Social European a adoptat și șase decizii de suspendare. Comisia a, continu- a continuat această politică în 2011. DigiRegio a blocat plăți în 86 de programe în 2011 până în octombrie și DGO cu Direcția Generală Ocupare a întrerupt 16 plăți și a adoptat o decizie de suspendare. Pe partea preventivă, Comisia uh, face audituri în legătură cu programele de risc înalt în 2011 și 2012. Pe lângă acest lucru, an, analiza erorilor recent publicată în politica de coeziune pentru anii 2006 până în 2009 ne dă uh, idei în legătură cu tipul principal de erori. Analiza geografică ne-a arătat că există anumite programe în uh, câteva state membre. Cu toate că majoritatea programelor decurg bine, uh, trebuie să constituim capacitatea pentru actorii care sunt mai puțin performanți financiar. De aceea, Comisia pune accentul în intensificarea supravegherii acestor actori pentru a îi susține. O altă acțiune preventivă uh, constă raportarea obligatorie anuală de către autoritățile de gestiune din statele membre comis, acest, aceasta a început să fie implementată la sfârșitul anului 2010. Comisia estimează că această nouă obligație va acorda mai multe informații și asigurări în ceea ce privește felul în care autoritățile naționale implementează programele din politica de coeziune în perioada curentă. Uh, regulamentul pentru fondurile structurale în perioada 2007-2013 a, f- a fost amendat pentru a simplifica regulile. Acum uh, sunt incluse sume forfetare, scar, o scară standard de uh, costuri și costuri indirecte prin sume forfetare. Comisia a emis date linii directoare cu exemple de bune practici. Uh, de asemenea, am încercat să reducem povara administrativă. În ceea ce privește programele ulterioare ale comunității, uh, Comisia vrea să facă politica de coeziune post-2013 principalul instrument de investiție în Uniunea Europeană pentru a atinge obiectivele Europa 2020. Raportarea uh, acestor obiective va fi o uh, atribuție centrală a gestionarilor de programe. Pentru a îmbunătăți gestionarea fondurilor comunitare, Comisia a propus ca următoarea generație de programe să se bazeze pe contracte de parteneriat cu statele membre. Aceste contracte vor permite pro- pro- monitorizarea progresului și vor asigura că condițiile uh, și vor asigura condițiile pentru a atinge obiectivele prioritare, cum ar fi susținerea recuperării economice și promovarea creșterii și locurilor de muncă. Comisia a propus un, un nou cadru de control bazat pe auditarea conturilor anuale. O nouă prevedere prevede că statele membre vor pierde definitiv o parte din fondurile comunitare alocate dacă nu identifică și corectează neregularitățile înainte de a uh, depune cererile către comisie. O alt, uh, un alt instrument legat de politica de coeziune a fost de la bun începutul discuțiilor uh, utilizarea instrumentelor de inginerie financiară. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru societăți, în special IMM-uri, uh, pentru fonduri de dezvoltare urbană și fonduri pentru promovarea eficienței energetice. Comisia continuă să susțină statele membre pentru a asigura aplicarea corectă a acestor fonduri. A pregătit un, o notă de, de linii directoare și recomandări de bune practici. Problemele identificate de către Curtea de Conturi în legătură cu contabilitatea au fost uh, Uh, rezolvate înainte de încheierea a conturilor pe 2010. Mai mult, Comisia deja a propus îmbunătățirea uh, temeiului juridic actual. Astfel, Comisia va putea să obțină sistematic informațiile necesare de la autoritățile naționale. Propunerea ar trebui să fie adoptată în plenară săptămâna viitoare la Strasburg. Comisia, de asemenea, intenționează să auditeze instrumentele de inginerie financiară din anumite state membre. Pentru următorul regulament, Comisia a propus eh, sisteme consolidate de monitorizare pentru a, primite, pentru a primi informații complete și fiabile în legătură cu statutul de implementare. Sistemul actual de eh, rezumate anuale nu acordă suficiente asigurări, nu acordă suficiente asigurări în legătură cu uh, funcționarea corectă a sistemelor și implementarea corectă a programelor în statele membre. Cele patru, uh, cu excepția uneia, cele patru declarații naționale nu dau informațiile necesare comisiei. De aceea este important să, să intervină o schimbare. De aceea, pentru a consolida responsabilitatea statelor membre conform articolului 317 Comisia a inclus în propunerea sa pentru regulament financiar declarațiile anuale de gestiune. Aceste declarații, care trebuie să fie semnate la nivel de gestiune, vor acoperi toate fondurile în gestiune comună. Se va, acest lucru va asigura responsabilitatea politică pentru un sistem care trebuie să fie uh, Uh, eficient și uh, bazat pe realitate. Uh, sunt, am încredere că procedura de descărcare va fi una constructivă și utilă pentru noi toți. Pentru a încheia, voi spune câteva cuvinte în legătură cu raportul de audit bazat pe articolul 86.4 al regulamentului financiar. Sub tema guvernanță, acest uh, raport de audit a pus accentul pe munca antifraudă, pe reorganizarea administrativă a serviciilor și pe gestionarea agențiilor executive. Pentru a rezolva slăbiciunile identificate, Comisia a luat anumite măsuri. În primul rând, a actualizat strategia antifraudă, promovând înființarea unei strategii antifraudă de către fiecare serviciu, pre- pregătește noi reguli de securitate. Comisia va lua va folosi această oportunitate pentru a îmbunătăți serviciile și e, securitatea informatică. Comisia consideră cu toate acestea că anumite schimbări vor intra în, apli- vor intra în vigoare doar după adoptarea revizuirii regulamentului financiar. În ceea ce privește tehnologia, pentru a răspunde la necesitățile care apar semnalate în scrisori, Comisia a înființat o nouă structură de guvernanță IT. Aceasta este o îmbunătățire în legătură cu felul în care se implementează sistemele informatice în Comisie. Uh, s-a redus numărul de sisteme IT de la 2500 la 1600 într-un an o integrare mai bună a sistemelor IT și uh, și în acest fel s-au, econom, s-au înregistrat economii, economii semnificative. În ceea ce privește strategiile de control, Comisia a adoptat planuri de acțiune în domeniul fondurilor structurale și cercetării. În concluzie, Comisia consideră că munca uh, IAS în anul 2010 a fost conformă cu standardele internaționale pentru audit intern a contribuit la îmbunătățirea eficienței și coerenței gestiunii Comisiei și a sistemelor de control. Comisia, de asemenea, consideră că serviciile au răspuns la săbiciunile identificate, se vor asigura prin Comisia de Progres în legătură cu auditul că monitorizarea acestei implementări va continua. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. A fost uh, un raport foarte cuprinzător. Vă mulțumim pentru aceste informații. Acum dăm ocazia raportorilor să intervină și să pună întrebări suplimentare. Mulțumim domnului comisar și serviciilor sale că ne-au răspuns la, răspuns la întrebările adresate în scris. O serie din întrebări au fost uh, transmise mai departe celorlalți comisari care sunt responsabili și cu care ne vom întâlni ulterior. Domnule Fielner, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar și doamnă Caliulaite. Sper că nu v-ați uh, uh, pierdut toată energia în, în ultima discuție pe care am purtat-o. În acest moment eh, vorbim foarte mult despre progres atunci când eh, discutăm despre cele întâmplate în acest an. Mi-aduc aminte că și în 2004 mesajul din partea comisiei a fost că se progresează pe calea cea bună. Dacă numărăm de câte ori apare cuvântul progres, cu cât te apropii de sfârșitul anului, cu atât uh, mai des apare cuvântul progres. De asemenea, în același timp, Comisia ne asigură că slăbiciunile actuale vor fi remediate în următoarea perioadă, în următoarele regulamente. Înțeleg ce spuneți, domnule comisar, în legătură cu viitorul și, viitorul și îmi place ceea ce spuneți. Însă, în același timp, la începutul carierei mele de eurodeputat, uh, găseam aceste asigurări mult mai credibile decât acum. M-am bucurat că comisia care are implement, responsabilitatea pentru implementarea bugetului ne promite că uh, lucrurile se vor îmbunătăți, însă au, auzim aceeași melodie de ani de zile. Uh, ceea ce spune comisia este cumva deschis Uh, se fac promisiuni în fiecare an, însă nu ajungem niciodată la ținta noastră. Întotdeauna avem alte obiective și nu le atingem. Cred că în acest an uh, Comisia declarează că a înregistrat progrese, chiar dacă, conform curții, situația rămâne stabilă. Este vorba de termeni ușor diferiți. Citez Sistemele de supraveghere și control sunt doar parțial eficiente și plățile pentru conturile până în 31 decembrie 2010 sunt în continuare afectate de erori materiale. Faptul că Comisia transformă mesajul de stabilitate al Curții de Conturi în ceva pozitiv și vorbește despre progres, mi se pare puțin cam optimist. După părerea mea, stabil, stabilitate nu înseamnă progres. Și stabilitate nu este stabilitatea nu reprezintă un lucru bun. Însă, mai să trecem de semantică. Mulțumesc și eu comisiei pentru că ne-a răspuns la întrebările în scris, ne-ați ajutat să trecem dincolo de discuțiile acestea semantice aș dori să ridic cinci puncte. Primul, auditul și Direcția Generală Regio. Când m-am pregătit pentru această audiere, uh, recunosc că a trebuit să mă pregătesc foarte mult pentru dumneavoastră, domnule Semeta. Sunteți comisar responsabil pentru audit. Însă eu mă întreb dacă dumneavoastră sunteți responsabili pentru starea în care ne aflăm acum sau nu. Haideți să ne uităm la audit și la Direcția Generală Regio. Vă considerați responsabil sau corresponsabil împreună cu domnul comisar Han pentru a reduce rata de eroare la 7,7%. Anul, vi- anul trecut am avut o discuție foarte bună în legătură cu întreruperile și suspendările. Ați menționat că ați crescut numărul de întreruperi, însă în același timp, dacă ne uităm, ați menționat șase suspendări de plăți în domeniul regional. Însă acelea, acestea șase date uh, se aplică la Fondul Social European, la FEDER, unde există mare majoritate a problemelor, cu o rată de eroare care depășește mult 7,7%. Au existat acolo suspendări de plăți. Și din nou revin la aceeași întrebare. Cine este responsabil? Considerați că aveți vreo influență în legătură cu faptul în care Direcția Generală Regio implementează bugetul sau Direcția Generală Regio face de fapt ce vrea? Sau dumneavoastră ca comisar responsabil pentru audit aveți un cuvânt de spus în legătură cu felul în care se folosesc instrumentele? Vă dau un exemplu. Haideți să spunem că Direcția Generală Regio inventează un instrument care dă statelor membre foarte multă flexibilitate și dă Direcției Generale Regio o bună posibilitate de distribuire a bugetului. Însă, pe de altă parte, dumneavoastră conchideți că, din punct de vedere al auditului și contabilității, instrumentul inventat este puțin riscant. Care este responsabilitatea dumneavoastră în acest caz? Și care este responsabilitatea comisarului responsabil pentru Direcția Generală Regio. Există linii clare aici. Cine este responsabil? Pentru că asta este problema mea atunci când vă pun întrebări. Unde, este, unde începe și unde se termină responsabilitatea dumneavoastră? Acest exemplu mă duce la a doua întrebare. Instrumentele de inginerie financiară. Acestea joacă un rol proeminent în constatările curții pe 2010 și salut eforturile curții de conturi în acest domeniu, în analiza curs, curții a politicii de coeziune, nu, în analiza comisiei instrumentele de inginerie financiară sunt considerate de risc înalt. Ce înseamnă acest risc înalt în cadrul comisiei? și comisie, pentru că comisia le-a declarat riscante. Știați că sunt riscante sau a fost o nouă constatare în timpul acestei implementări de acest an? Și atunci, de ce vor fi folosite mai frecvent în următoarea perioadă de implementare dacă sunt riscante? Avem câteva întrebări care, se care privesc direct instrumentele de inginerie financiară. La întrebarea 4 ați răspuns bine la prima jumătate, dar la a doua jumătate a întrebării, care alte uh, zone de politici sunt afectate, Curtea menționează că există alte domenii de politici pe lângă cele destul de clare ale politicii de coeziune și de dezvoltare. Dacă mă uit la răspunsul dumneavoastră, văd că se menționează doar coeziunea și dezvoltarea rurală. Și aici noi avem impresia că controlul nu a fost chiar 100% și este foarte bine să știm unde sunt folosite instrumentele. A treia întrebare. Uh, în ceea ce privește uh, reprezentarea comisiei, gestiunii comisiei și auditului intern. Acestea sunt uh, instrumente de responsabilitate foarte importante care trebuie să fie examinate de către curte pentru ca noi să știm că putem avea încredere în ele. Și ceea ce mi se pare îngrijorător când citesc, în primul rând, că Comisia nu uh, are uh, nu, linii de estimare a ratei de eroare sau că comisia poate să facă ceea ce vrea sau poate să estimeze rata de eroare în mod foarte optimist. Concluzia curții este că comisia ar trebui, fi trebuit să fie mai rezervată, care este concluzia dumneavoastră, domnule Șemeta. Și în al doilea rând, în legătură cu avizul în legătură cu auditul intern al Comisiei. Nu l-am văzut, nu știu cât de util este, însă Curtea de Conturi ne spune că domeniul de aplicare al, al avizului se limitează la auditul intern, însă 90% din erori se găsesc în afara Comisiei. Ce părere aveți dumneavoastră, domnule Șemeta? Ce, cât de bun este acest aviz? Părerea mea este că în acest moment, fără uh, a introduce prevederi în legătură cu ceea ce spune Curtea de Conturi, este destul de dificil să spunem că se reduc erorile. De asemenea, o altă problemă, utilizarea din ce în ce mai frecventă a prefinanțării. Atunci când citim raportul Curții de Conturi, uh, apar tot felul de întrebări. Comisia își asumă riscuri plă, plătind mai multe fonduri în prefinanțare. Uneori plata uh, finală survine la câțiva ani după, ulterior. Și uh, în ceea ce privește proiectele de învățare de-a lungul vieții, Eh, aici se poate atinge la plăți în, avan, în avans de 100%. Acest lucru este destul de deprimant. Domnule Șemeta, de ce își asumă Comisia acest risc crescut și cum se poate atenua acest risc? Atunci când ați făcut când ați luat această decizie, v-ați gândit că un v-ați gândit că un volum mare de prefinanțare va reduce rata de eroare în domenii cum ar fi politica internă și ajutorul extern? V-ați gândit aici la rata de eroare? Și, în ultimul rând, criza financiară. Cum este expus bugetul comunitar riscurilor financiare care survin din criza care afectează statele membre? Cum este bugetul comunitar expus riscului și ce măsuri ați luat pentru a atenua aceste riscuri? Fac referire la tabelul pe care ni l-ați adresat ca răspuns la prima întrebare. Sumele totale restante în 31 decembrie 2010 au fost 14 de miliarde de euro. Ce măsuri ia Comisia pentru a gestiona riscul legat de aceste sume sau nu vedeți că există un risc? Sunt curios să văd ceea ce se va întâmpla în următoarele zile, însă mă întreb dacă și bugetul comunitar este periclitat de ceea ce se va întâmpla în următoarele zile. Acestea au fost întrebările mele. Vă mulțumesc. Eh, Mulțumim raportorului. A fost o serie mare de întrebări eh, pentru cinci domenii specifice. Aș vrea să aud întâi răspunsul domnului comisar și apoi o să vedem dacă mai dorește cineva să pună întrebări la prima rundă. Domnule comisar, vă rugăm să vă referiți la acele cinci domenii menționate de raportor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Prima întrebare se refera la răspunderile privind uh, misiunile de audit. Probabil știți că la comisie Există un serviciu de audit intern, este un serviciu central și răspunde de misiunile de audit desfășurate la serviciile comisiei. Avem un sistem AIAX uh, care verifică capacitățile interne ale fiecărei direcții generale și avem echipe de audit la fiecare direcție generală care folosesc fondurile Uniunii Europene pentru a desfășura misiuni de audit concrete în statele membre. Firește, există o legătură între toate aceste structuri, iar auditul intern, de exemplu, Serviciul de Audit Intern uh, își desfășoară misiunile de audit. Anul trecut am făcut o misiune de audit în domeniul coeziunii și s-au făcut recomandări concrete de către Serviciul de Audit Intern către Direcția Generală Regio apropo de ce trebuie făcut pentru a-și desfășura pentru a îmbunătăți calitatea misiunilor de audit făcute la nivelul statelor membre. Bineînțeles, domnul comisar Han este cel care răspunde de punerea în aplicare a fondurilor structurale ca și domnul comisar Anders, care se ocupă de fondurile sociale european și va participa, din câte știu eu, la această audiere. Deci asta e structura existentă în acest moment și care ne permite un sistem de auzit intern ca serviciu de audit intern să auditeze diversele servicii, iar apoi, pe baza recomandărilor uh, fiecare misiuni de audit, uh, structurile de audit ale direcțiilor centrale trebuie să-și pună în aplicare aceste recomandări. De serviciul de audit intern al Comisiei pune la punct politica generală a sistemului pentru auditul intern Apoi, ați pus o întrebare referitoare la suspendări și întreruperile de plată. Este adevărat că s-au făcut șase suspendări pentru Fondul Social European, dar uh, vedem că sunt și foarte multe întreruperi de plată, mult mai multe în domeniul FEDER și în momentul în care se stabilește o întrerupere a plății, există o perioadă de șase luni în care statul membru poate să corecteze lucrurile în sistemul respectiv, acolo unde s-au identificat problemele și dacă se fac acele corectări la nivelul statului membru, și aceste corectări sunt, bineînțeles, auditate de către Direcția Generală Regio, deci până când Direcția Generală Regio nu este sigură că s-au îmbunătățit uh, sistemele, uh, nu permite reluarea plăților la nivelul statului membru respectiv. Evident, uh, dacă lucrurile ar fi invers, atunci uh, s-ar duce la suspendarea plății. Ați mai pus o întrebare referitoare la instrumentele de inginerie financiară și la riscurile asociate acestor instrumente. Sigur, înțelegem cu toții că termenul inginerie financiară în sine presupune existența unui risc. Pentru că include un sistem de garanții, include finanțarea în forme specifice a întreprinderilor mici, deci instrumentele acestea de inginerie financiară sunt orientate în primul rând pentru finanțarea IMM-urilor din diverse domenii. Și asta este obiectivul nostru, de fapt, să promovăm IMM-urile în statele membre. Firește, înțelegem cu toții că activitatea unei întreprinderi aflată la începuturile ei este asociată cu un risc. Trebuie să luăm măsurile potrivite. De aceea avem aceste principii generale, am uh, dat publicității aceste principii generale legate de folosirea acestor instrumente de inginerie financiară. De aceea am și făcut recomandări prin punerea în aplicare a celor mai bune practici, cele mai bune practici pe care le-am identificat în statele membre. cred că este un instrument care cere multă atenție. De aceea am planificat misiuni speciale de audit care să se concentreze exact pe instrumentele de inginerie financiară. Aceste misiuni de audit sunt incluse în domeniul, instrumentele de inginerie financiară sunt incluse în domeniul uh, gestiunii financiare de mare risc, deci uh, punem la punct un model uh, de audit ca să audităm exact aceste instrumente, acordându-le o atenție suplimentară. Apoi, în ce privește rezervele, rezervele exprimate de rezervele făcute de directorii generali. Știți că în conformitate cu sistemul existent, directorul general este cel care își asumă întreaga răspundere pentru în uh, raportul anual de activitate și el, directorul general, este cel care trebuie să evalueze toate riscurile asociate cu domeniul său de răspundere. El este cel care ia hotărârea de a face rezerve. Estimările curții sunt în anumite domenii uh, exprimă în anumite domenii anumite rezerve sau spun că există, trebuie să existe rezerve, deci directorii generali sunt cei care analizează opinia curții și fac apoi, uh, iau apoi hotărâri în consecință, ținând cont de opinia curții apropo de această chestiune. V-ați referit apoi la plus valoarea propriei noastre opinii despre serviciul de audit intern. Ce este important? Este important să ținem cont uh, de faptul că această opinie generală a fost redactată pentru prima dată. În al doilea rând, Comisia, sau cel puțin eu nu știu să existe o altă instituție publică cu o structură atât de complexă care uh, să uh, dea publicității uh, un asemenea aviz general despre serviciul de audit intern. Sigur, este un exercițiu complex, dar ce am rezolvat noi, ce am realizat noi cu acest exercițiu în primul an, am realizare mai bună a activității serviciului de audit intern și a capacităților de audit intern, pentru că au fost implicați în punerea în aplicare a unor misiuni de audit necesare pentru a asigura punerea în aplicare, pentru a ne pune nouă la dispoziție informații pentru acest aviz. Cred că e un punct foarte important, pentru că sistemul de audit intern s-a îmbunătățit semnificativ ca urmare a activității desfășurate în comun pentru acest exercițiu. Sigur, recunosc faptul că serviciul de audit intern a, a dat publicității acest uh, document uh, referindu-se la mm, activitatea comisiei când 90% din activitate se desfășoară în statele membre. Am discutat uh, problema uh, acestui uh, document în uh, Comitetul pentru Progrese în ce privește auditul. Acest uh, comitet a solicitat Serviciului de Audit Intern să-și verifice metodologia folosită și să se gândească la modul în care poți abordeze această chestiune, pentru că este o chestiune importantă. Însă nu e ușor de pus în aplicare deoarece auditul intern al Comisiei are capacități limitate. Și în momentul acesta nu poate să facă audit și în statele membre. Deci trebuie să existe oarecare coordonare a misiunilor de audit uh, făcute de serviciul de audit intern și capacitatea de a obține informațiile necesare din misiunile de audit desfășurate în statele membre. Și ce mai e important este calitatea misiunilor de audit în statele membre, iar Curtea de Conturi s-a referit la acest lucru. Și anume a spus că, de fapt, la nivelul statelor membre, calitatea misiunilor de audit nu este suficientă. Deci noi am preluat aceste idei uh, iar Serviciul de Audit Intern al Comisiei se ocupă acum de îmbunătățirea metodologiei pentru a redacta acest, această opinie generală, acest aviz general, iar anul viitor când vom emite a, a doua oară acest document, sperăm că va fi de calitate mai bună. Prefinanțarea a fost o altă chestiune la care v-ați referit. Cred că trebuie să ținem cont aici de situația economică în care ne găsim. Sporirea prefinanțării nu are nimic de a face cu încercările Comisiei de a-și reduce nivelul uh, de finanțare. Este vorba de situația economică în care ne aflăm, de criza economică pe care o traversăm, ceea ce înseamnă că pentru multe state membre fondurile structurale reprezintă unica uh, sursă de stimulare a economiei. În același timp însă, ținând cont de deficitele pe care le au și ținând cont de nevoia de cofinanțare pentru fondurile structurale și pentru cheltuielile structurale, ele nu pot absorbi fondurile care sunt puse la dispoziția lor. De aceea, sistemul de prefinanțare a fost accelerat. Firește, probabil ar trebui să încercăm să găsim o modalitate de a îmbunătăți și acest aspect. Ținând cont de faptul că prefinanțarea a devenit o parte importantă a finanțării. Dar fără această activitate, fără această mișcare, multe state membre ar fi realmente incapabile să folosească resursele care există pentru a-și stimula economia. Și ultima întrebare s-a referit la expunerea bugetului Uniunii Europene la riscuri. V-am prezentat niște informații într-un tabel referitor la structura activelor și aș dori să-l invit pe Filip Tavern să comenteze acest uh, subiect. Sigur, există niște nesiguranțe și în acest domeniu, dar cel puțin conform evaluărilor noastre, bugetul Uniunii Europene nu este expus foarte mult, nu este expus când pun, e vorba de investiții pe termen lung și pe termen scurt în statele membre, uh, investiții care sunt sub care sunt subiectul unor uh, susțineri uh, din uh, partea Uniunii Europene. Însă o să-l invit pe Filip Tavern să comenteze acest subiect mai în detaliu. Mulțumesc. Poțeanu, domnule Taverne. Mulțumim. Atunci dăm cuvântul celălalt reprezentant al Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că voi putea oferi câteva informații suplimentare în legătură cu acest tabel. La întrebarea numărul 1 aș spune că, sigur, nu trebuie făcute suplimentări, de ce nu le-am făcut în acest tabel, pentru că nu amestecăm merele cu perele. E clar că întrebarea dumneavoastră, așa cum am înțeles-o eu, e legată de, de creanțele bugetului european față de niște state care trec prin dificultăți acum. Da, pe 27 octombrie Consiliul European a hotărât uh, să reducă cu 50% obligațiunile uh, grecești. Dar câte avem noi aici în acest tabel? Ei, în acest tablou există o sumă care astăzi, pentru că e vorba de 31 decembrie 2010, deci la sfârșitul lui 2011 e vorba de 134 de milioane în, aflate în fonduri de garanții cum ar fi cel pentru operațiunile externe și alte fonduri, nu voi intra aici în detalii, deci dacă doriți, uh, riscul pentru noi, în lumina concluziilor Consiliului European din 27 octombrie, uh, e vorba de 67 uh, de milioane, o jumătate din această sumă. Bun, eu sunt în primul rând contabilul Comisiei, deci în virtutea standardelor contabile internaționale, criteriile sunt reunite pentru ceea ce se numește un impairment, o reducere permanentă a valorii acestor obligațiuni. Sigur, obligațiunile viitoare, că noi în fiecare an ă, noi ajustăm valoarea, însă acest impairment e un lucru deosebit când și sunt criterii foarte stricte în regulile contabile aici. Când aceste criterii sunt respectate și sunt întrunite, ă, noi facem o reducere permanentă, un impairment Asta facem noi pentru bugetul uh, pe final de 2011. Acum nu pot să vă spun astăzi o sumă precisă, pentru că uh, va trebui să văd pe 31 decembrie 2011, dar în acest moment e vorba de 65% uh, și am vorbit cu colegii de la Curtea de Conturi, cu, cu serviciile uh, curții, nu cu membrii. Deci am discutat acest subiect cu consilierii, uh, cele mai înalte autorități în materie de standarde contabile cu președintele uh, Consiliului Director al, al Organizației Internaționale Contabile. Deci 67 de milioane nu e foarte mult pentru bilanțul Comisiei. Situația e sub control și efectul e limitat. Ce alte riscuri mari uh, sunt reprezentate de ceea ce numim noi operațiile de împrumut back-to-back. -back. Eh, după intervenții în balanța de plăți a țărilor eh, din afară de zona euro și eh, IFSM. Între și în ianuarie nu avem nimic aici, pentru că operațiunile au început doar în 2011, dar avem în nota numărul 9, există aici situația în situația când am încheiat eu conturile definitive și aici avem o astfel de operațiune, pot să vă dau și situația de azi, nu e nicio problemă și vreau să vă spun că Ungaria a dat înapoi cele 2 miliarde pe care trebuia să le dea înapoi până la sfârșitul noie, noiembrie, fără nicio problemă, fără nicio problemă pentru noi, spun, desigur. Asta înseamnă că primul test de credit a fost unul reușit. Și dacă vă uitați la tab- tabelul acesta, anex, uh, anexat notei 9, nu, e dificil să intru aici în detalii, sigur, dacă doriți, vă transmit informațiile în scris sau ne întâlnim dacă doriți, dar în acest tablou vedeți că termenele de rambursare sunt uh, uh, reprezintă chiar că nici unul din aceste termene nu uh, este respectat, reprezintă un risc foarte limitat în fiecare an. Deci, dacă uh, fiecare Eh, debitor ar intra în incapacitate de plăți, ceea ce este fo- foarte improbabil, dar nici așa nu ar fi un risc mare. Și oricum, următorul termen este după câțiva ani. Deci se, eh, se întind termenele până în 2020. Sigur, riscul nu este zero, însă riscul este identificat, este cunoscut Uh, și uh, noi monitorizăm situația foarte uh, de aproape. Bun, dacă s-ar ajunge în, ca, în situație de incapacitate, ar interveni garanțiile bugetare și aici Parlamentul e sesizat. Desigur, trebuie făcut un buget rectificativ aici. Dar noi supraveghem uh, operațiunile și apoi ar trebui reglementată situația pe cale bugetară. Acum nu vreau să mai intru în alte detalii, dar în re, uh, uh, apoi sigur în acest tablou uh, sunt foarte multe date, uh, e vorba și despre cash, uh, dar e vorba și de provizioane legate de starea financiară în care, sigur, există și multe estimări. Dar v-am uh, vorbit aici doar despre uh, lucrurile cele mai uh, frapante și mai evidente în materie de risc, dar vă stau la dispoziție pentru explicații suplimentare, dacă doriți. Mulțumesc! Și acum aș sugera, pune președintele, să dăm cuvântul reprezentanților grupurilor, raportorilor din umbră, încep, încep cu socialiștii, domnul Băgă, sau domnul Gaier, și apoi domnul Ceații Marcachis. Bun, dar domnul Gaier, în primul rând. Da, mulțumesc, domnule comisar Șemeta. Aș avea două întrebări o întrebare se referă la acest mod în care ați răspuns dumneavoastră la întrebările noastre în scris și sigur că vă, vă, vă mulțumesc. În ce prima vă mulțumim pentru răspunsuri. Și iau notă de, de, de atribuțiunile și misiunile comisiei. Noi am vorbit aici de actualul nivel de fraude, de uh, situații uh, nereglementate, de neregularități. Uh, am uh, notat uh, criticile Curții de Conturi în legătură cu faptul că unele state membre nu furnizează date suficiente în domeniul coeziunii. Toate lucrurile acestea sunt uh, legate între ele. Uh, vreau să spun că mă satisfac răspunsurile oferite de dumneavoastră, pentru că Astfel se pune în evidență meticulozitatea cu care Comisia încearcă să ajute statele membre să-și gestioneze banii publici. Oricum e și un exercițiu destul de frustrant de altfel, pentru că chiar dacă noi toți considerăm că trebuie făcut tot ce se poate pentru a economisi, pentru a reduce marja de eroare, dar iată că în acest an vedem că această marjă de eroare a crescut. Sigur, sunt de acord și cu colegul Fielner. Atunci când uh, se întreabă cum împăcăm acest progres care apare în atâtea comunicări ale Comisiei cu situația actuală cred că nu sunt foarte mulți membri acestei comisii care consideră că problema trebuie rezolvată doar în interiorul comisiei. Însă vreau să vă spun că eu sunt destul de sceptic. Mă întreb dacă într-adevăr vom reuși să reducem uh, în mod permanent acest, uh, această rată a erorilor, ca, mă rog, măcar uh, tendința să fie de apropiere de, uh, de prag. Că vedem că dacă ne-am gândit la un grafic, vedem că se înregistrează uh, o, o, o curbă o, ascendentă, o tendință care se înregistrează de ani de zile deja. Doamna, domnule comisar, v-aș întreba ce ați dori să faceți ca să stopați această tendință și nu, să nu înțelegeți că vă, vă critic, pentru că ne aflăm aici ca să discutăm și de marile uh, linii generale ale proiectelor. Uh, deci v-aș întreba cum, ce să continuăm, ce să facem în continuare, care ar fi consecința politică a acestor acțiuni, pentru că uh, sigur, nu putem să ne bazăm doar pe comisie. Acum, comisia, da, întotdeauna încearcă să-și facă treaba cu instrumentele pe care le are la dispoziție ca să ajute statele membre ca acestea să aibă situații financiare cât mai stabile. Deci se aplică instrumentele, dar nu întotdeauna cu rezultate uh, pozitive. Deci aș dori să spun, cum, aș dori să întreb cum considerați dumneavoastră că trebuie continuat. Și aș mai vrea să mă refer la următorul aspect. Eu personal nu sunt un expert al domeniului vamal, dar colegul Stas în trecut știu că s-a ocupat de acest subiect și în uh, repetate rânduri a pus uh, punctul pe I și a arătat exact unde există probleme în uh, domeniul vamal, problemele dintre state membre, dintre statele membre și probleme în, uh, în, în modul în care sunt utilizate instrumentele aflate la dispoziția Comisiei. Deci aș dori să știu dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, odată ce se obțin răspunsurile din partea statelor membre, cum se pot elimina exact defectele, carențele uh, evidențiate. Cu noi orientări date statelor membre pentru a îmbunătăți situația, se va face un raport de către comisie în legătură cu evaluarea rezultatelor uh, anchetelor și controalelor. Uh, deci cum stă, cum stă, lucrurile, cum stă lucrurile în acest domeniu, aș dori să întreb. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul imediat comisarului ca dezbaterea să fie mai uh, vie. Mulțumesc. În ce privește cazurile de reguli și de fraude, um, Deja oricum următorul punct de pe ordinea de zi va fi exact uh, raportul privitor la prote- protejarea intereselor financiare și voi uh, face o prezentare conținând informații concrete, date în domeniul luptei împotriva fraudei, însă uh, evaluarea mea generală uh, ar fi că se pot face anumite comparații între rata erorilor identificate de Curtea de Conturi nivelul uh, neregulilor și nivelul fraudelor pot fi comparate. De exemplu, în domeniul uh, coeziunii, Curtea face o estimare a ratei erorilor pe baza unui model pe care îl utilizează ei și a unui eșantion pe care îl utilizează și așa ajung uh, să, la o estimare, au ajuns la o estimare de 7,7% pentru 2010. Acum, informațiile colectate de noi, din partea statelor membre, uh, sunt uh, foarte concrete, nu sunt estimări. Sunt date colectate de la statele membre, deci, teoretic, nivelul mai înalt ar fi, sau nivelul de, de reguli, ar putea fi uh, cel estimat de curte. Dar în domeniul coeziunii, în 2010, nivelul raportat de nereguli este, la 3, este de 3,15% în uh, domeniul coeziunii. Însă ne-am pus în aplicare aproape complet sistemul de gestionare a neregulilor care permite raportarea electronică a neregulilor într-un mod ușor de utilizat, ceea ce a dus la o uh, sporire a uh, raportărilor uh, situațiilor corespunzătoare și conforme. Bun, acum aceste uh, nereguli pot, ar putea fi uh, explicate și prin faptul că s-au introdus noi sisteme. Dar în același timp cred că e bine că suntem capabili să identificăm neregulilor, pentru, neregulile, pentru că apoi fiecare neregulă este analizată și se încearcă rezolvarea ei. Ceea ce demonstrează că sistemele pe care le-am introdus deja dau rezultate. Acum, în ce, prime, în ce privește această tendință înregistrată în nivelul erorilor la care uh, s-a referit domnul Gaier, cred, trebuie să spun că trebuie ținut cont de faptul că anul 2010 a fost primul an în care programarea financiară 2007-2013 a ajuns la viteza de croazieră, ca să spun așa. Deci, nivelul de plăți interne și plăți finale a crescut uh, semnificativ. Deci, poate aproape toate programele uh, sunt pe cale de a fi puse în aplicare și totuși vedem că nivelul erorilor la care s-a referit reprezentanta, reprezentanta Curții de Conturi este de 7,7%, deci mult mai scăzut decât în 2008 uh, sau 2007. Asta înseamnă că sistemele acestea au demonstrat că funcționează și că identifică problemele ceea ce mă face câtva, să fiu câtva optimist. Cu punerea în aplicare a măsurilor pe care le prevedem noi, vom reuși, cred eu, să înregistrăm îmbunătățiri semnificative în acest domeniu. Bun, uh, m-ați întrebat și cu progresele pentru pe viitor. Bun, progresele sunt legate de intensificarea acțiunilor în ceea ce privește auditurile la fața locului. Sigur, pentru asta e nevoie de timp, e nevoie de resurse umane, însă noi considerăm că e o acțiune necesară. Trebuie să ne deplasăm la fața locului pentru ca să vedem exact care sunt problemele și cum se pot îmbunătăți lucrurile. Noi intensificăm și activitatea de formare în statele membre în care constatăm că există modificări de exemplu, la nivelul agențiilor care gestionează fondurile. Sigur, sunt probleme normale legate de schimbarea de personal. Dar uh, noi acționăm în mod sistematic, uh, cu uh, material destinat formării care trebuie utilizat atunci când se fac noi angajări. Bun, acum uh, mi s-a adresat o întrebare și în legătură cu uh, taxele vamale. Bun, asta uh, există, există, există date în raportul dedicat vămilor. Acum, sigur, e vorba de fapt de Olaf, care acordă foarte multă atenție acestui domeniu. Deci ei sunt specialiștii a, sigur că întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite, dar în ultimii ani am reușit să identificăm, aș spune eu, multe încercări de a reclasifica bunurile și serviciile pentru a se permite uh, eludarea taxelor vamale. Olaf a identificat asemenea activități și s-au luat măsurile necesare ca plățile să fie făcute și banii să intre la buget. Dacă am înțeles exact, v-ați referit și la um, ameliorările necesare în activitatea de audit la nivelul statelor membre. Da, sigur că noi luăm în serios constatările curții de conturi la nivelul statelor membre s-a spus că auditurile sunt doar parțialmente eficiente. Și noi încercăm să elaborăm uh, planuri de acțiune concrete ca să rezolvăm această problemă, ținând cont de faptul că ne bazăm în uh, sistemul de controle pe auditurile uh, provenite din partea statelor membre. Și eu cred că trebuie neapărat să îmbunătățim situația în, cu sistemul de audit al statelor membre. Mulțumesc, domnule comisar, și acum domnul Marcachis. Dar însă v-aș ruga să, dar v-aș ruga să fiți cât mai concis posibil. Da, domnul Marcachis, da, sigur, poate ați putea face un puteți putea organiza o rundă de întrebări uh, înainte de a avea răspunsul. Bun, uh, mă bazez acum, sau pornez de, de cele spuse de domnul Gaier. Eu aș dori să înțeleg care este direcția generală. Bun, încep prin a mulțumi domnului comisar Șemeta pentru cuvintele sale, pentru cele făcute în ultimele săptămâni. Noi ne dăm seama că dumneavoastră aveți o linie mai dură față de statele membre și poate că primele rezultate se și văd și e foarte bine că procedați așa. Um, și observăm asta și în ce ne-a spus azi și în răspunsurile dumneavoastră scrise. Uh, dumneavoastră spuneți că în următoarea perioadă uh, declarațiile din partea statelor membre vor fi necesare. Dumneavoastră vreți să interveniți și la nivelul gestionării, dar vă, aștepta, uh, vă așteptați și la o, o susținere politică. Eu aș întreba cum reacționează statele membre la această linie mai dură. Că putem să plecăm de la presupunerea că, având în vedere că uh, există norme, statele membrele și respectă. Eu aș dori să știu care e situația concretă. Uh, acum, în legătură cu cele spuse de domnul Fielner, am înțeles totuși că nu s-a produs nicio suspendare a plăților în domeniul coeziunii și dezvoltării sau, sau nu știu, uh, v-aș întreba dacă vă gândiți la următorul pas în acest domeniu că uh, există un fel de escaladare. Vă fac o întrebare concretă pentru aveți programe de lucru cu țările în care există Uh, probleme. De exemplu, în Italia, ca să luăm un caz concret. Uh, există, cred că, două treimi uh, din erori care sunt comise într-un anumit grup de state, din care, de exemplu, face parte și Italia și asta de ani și ani de zile. Există trei sau patru regiuni italiene uh, care sunt foarte problematice, însă lucrurile continuă așa și se tot fac plăți și nu se rezolvă nimic. Eu vă întreb de ce nu uh, faceți acolo întreruperea plăților? De ce continuați să plătiți? De ce nu puteți? De ce să, le, să nu le spuneți concret italienilor nu vă mai putem da bani pentru că avem aceste probleme? Cred că ar fi momentul să faceți acest lucru și apoi să treceți și la nivelul următor să ajungem în fața Curții de Justiție, pentru că regulile sunt clare. Dumneavoastră știți, cred foarte bine, că autoritățile locale nu respectă reguli pe care le cunosc foarte bine. Și uh, mai am o întrebare referitoare la rambursările uh, plăților făcute în mod eronat. pentru că în Spania, de exemplu, Spania datorează Uniunii Europene 3 miliarde și jumătate aproximativ de uh, euro. Mm. Ce intenția aveți dumneavoastră? Cum acționați aici? Că, bun, acum ex, există și uh, exemple pozitive, de exemplu, în domeniul agricol. Uh, s-au recuperat multe sume acolo. E vorba de 140 de milioane obținute și uh, a sporit și transparența, uh, dar asta în domeniul agricol. Bun, uh, am, eu întreb de ce nu poate funcționa totul atât de bine și în domeniul coeziunii, acolo unde se constată că s-au făcut sume uh, uh eronat. De ce dacă la agricultură sau la transporturi funcționează lucrurile, uh, la coeziune nu. De ce nu se suspendă plățile? De ce nu reușim și să recuperăm acei bani plătiți greșit? Ik zal de vragen groeperen, eh, meneer Vogel. Haideți să abordăm întrebările, să le grupăm. Domnul Von și după aceea doamna Gresle. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Am trei idei. Prima urmează ceea ce a pus, uh, spus antevorbitorul meu în legătură cu întreruperea plăților. Înțeleg că există deja un sistem pentru întreruperea și suspendarea plăților. Întrebarea mea este dacă Parlamentul European și cetățenii află despre aceste întreruperi. De exemplu, știu că recent S-au întrerupt plățile pentru Regatul Unit, însă nimeni nu a aflat despre acest lucru. Nu știm din ce motiv, nu am aflat înainte sau în timpul, în timpul întreruperii. Cum se poate îmbunătăți informarea cetățenilor pentru ca acestea să fie cunoscute public? În al doilea rând, ratele de absorpție menționate în intervenția dumneavoastră inițială. Avem o problemă mare în Regatul Unit în momentul actual cu aceste rate de absorpție, pentru că nu există prea multe finanțări pentru proiecte din cadrul fondurilor structurale. Considerați că este un trend care apare și în altă parte în Europa? Ce alte țări au probleme în Europa pentru a găsi finanțare, cofinanțare pentru fondurile structurale. Și ultima întrebare se leagă de noile instrumente financiare menționate și de raportor în intervenția sa. Recent am găsit fondul Jeremy care acordă împrumuturi IMM-urilor. Înțeleg că comisia acum chestionează legalitatea unor asemenea plăți pentru că consideră că ar constitui ajutor de stat. Cunoașteți acest lucru și ce se poate face în acest sens? Pentru că, după cum a spus raportorul, aceste noi instrumente financiare vor fi foarte importante în viitor. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Eu aș dori să revin la întrebarea legată de datoriile de stat ale statelor membre și cât de credibile sunt corectările financiare. Aș dori să știu cum vom obține corecțiile financiare din, de la țări cum ar fi Spania sau Grecia. Câte asemenea corecții uh, sunt încă pendinte în cele două state? Care este calendarul de recuperare al acestor corectări? Uh, Grecia, Spania și Italia sunt state foarte importante. Așadar, dacă discutăm erorile, nu știm dacă aceste corectări vor veni până la urmă. Mulțumim pentru tabel, însă în domeniul fondurilor agricole de, din aceste țări, care este o, calendarul de recuperare al fondurilor. Nu trebuie să-mi răspundeți acum, însă aș dori să fiu ținută la curent. Foarte bine. Altcineva? Cine mai dorește să intervină? Vă pot da cuvântul. Am întrebările. Domnule Sinecu. Da, îmi cer scuze că tocmai am ajuns, am fost la o altă reuniune și nu am știut exact unde este reuniunea actuală. Aș dori o clarificare în legătură cu o întrebare scrisă, 46, pe care am adresat-o. Dacă comisia este dispusă să accepte responsabilitatea pentru descărcarea Consiliului, eu aș dori să știu dacă dacă răspunsul poate fi dintr-un cuvânt sau uh, nu sau da. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, am discutat uh, trei sferturi de oră despre acest lucru și domnul uh, Șemeta deja ne-a răspuns. Vom reveni la acest lucru în reuniunea coordonatorilor și dumneavoastră ca coordonator veți putea să uh, știți ce a spus comisarul atunci. Curtea de conturi, dacă dorește să ia cuvântul acum și după aceea domnul Fielner, care poate să intervine din nou. Domnule Șemet, acum. Mi s-a pus foarte multe întrebări în legătură cu întreruperea și suspendarea de plăți. După cum am spus deja, noi acordăm foarte multă atenție acestor instrumente pentru a ne asigura că orice întrerupere este urmărită de către auditorii noștri. Uh, se face o muncă de auditare pentru a vedea dacă îmbunătățirile necesare pentru reluarea plăților au avut loc. Regulile sunt destul de clare. Dacă apar îmbunătățiri, progrese după, ca urm, după întreruperea plăților. Și cauzele pentru întreruperi sunt rezolvate, atunci plățile sunt reluate, nu se ajunge la suspendarea plăților. Aceasta este situația, însă, bineînțeles, colegul meu, domnul comisar Han, va fi foarte bucuros să discute cu dumneavoastră modalitățile concrete, mm, ca și domnul comisar Andor. În ceea ce privește Italia sau orice alt stat membru, trebuie să tratăm toate statele membre în cadrul juridic actual, existent. Și cadrul pe care îl avem în momentul actual menționează instrumentele pe care tocmai vi le-am menționat. Așadar, bineînțeles, atunci când identificăm probleme noi în anumite programe sau domenii, suntem vigilenți și facem întreruperi, blocăm plățile, însă nu putem opri toate plățile către un anumit stat membru, pentru că cadrul nostru juridic pentru coeziune nu ne permite acest lucru. Așadar, în ceea ce privește recuperările, întrebarea domnului Ceatimar, Ceatimarcachis și a doamnei Gresle, anexa la conturile anuale ne prezintă nota 6 prezintă defalcat toate corectările și recuperările, corecțiile și recuperările financiare pe stat membru. Așadar, le puteți vedea acolo sume concrete Bineînțeles că corecțiile decise vor fi recuperate. <clears throat> Pentru anumite corecții majore este nevoie de timp pentru a se executa toate operațiile. în cazuri cum ar fi Spania, Italia sau altele, dacă există o problemă și dacă fondurile sunt cheltuite și, a, și apar nereguli sau erori efectuate de către în controlele efectuate de către Curtea de Conturi sau de către noi, bineînțeles, aceste sume trebuie să fie recuperate și o vom face. Întrebarea în legătură cu întreruperea sau suspendarea plăților și aducerea la cunoștința publicului a acestor suspendări. Statele membre știu când primesc un ordin de întrerupere sau de suspendare a plăților. Bineînțeles că ne putem lua în considerare dacă există probleme în legătură cu conștientizarea din anumite state membre, putem să încercăm să găsim o modalitate de a crește conștientizarea opiniei publice în legătură cu situația respectivă. Însă, Uh, este vorba de documente publice, rezultatul raportului de contabilitate. Poate și eurodeputații pot să se adreseze statelor membre și să utilizeze aceste cifre publice prezentate uh, pentru a le prezenta în statul membru, pentru, respectiv pentru conștientizare și așa mai departe. După aceea, o întrebare cu privire la Jeremy și instrumentele de inginerie financiară uh, confruntate cu problema ajutoarelor de stat. Se aplică regulile generale. Orice tip de ajutor de stat trebuie să fie aprobat de către comisie dacă depășește un anumit prag. În acest caz, nu contează ce sursă de finanțare s-a utilizat dacă se depășește pragul orice ajutor de stat trebuie să fie aprobat de către comisie, pentru că orice ajutor de stat este legat de se leagă de anumite riscuri de reducerea concurenței și Comisia implementează o politică a concurenței extrem de strictă. De aceea uh, trebuie să verificăm orice ajutor de stat foarte precaut. Cred că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate până acum. În ceea ce privește Consiliul, da, ați menționat că era vorba de primul punct de pe ordinea de zi discutat, pe care l-am discutat aici uh, pe larg. Domnule Fielner, doriți să interveniți dumneavoastră primul? Mă gândeam că poate îi putem da ocazia doamnei Caliule să intervină. Caliule. Doamna Caliule poate să intervină acum și după aceea dumneavoastră. Da, dar eu am o întrebare pentru doamna Caliule. În care caz aveți uh, cuvântul. În legătură cu rezervele menționate de către Comisie, dacă am înțeles bine, dumneavoastră spuneți că atunci când vine vorba de rezerve, directorul general are, este responsabil, citește uh, ceea ce spune curtea și ține cont de aceste lucruri. Și de aceea sperăm că vor fi înregistrate progrese și că lucrurile vor fi mai, vor merge mai bine în viitor. Însă, mă întreb, este primul an în care Curtea menționează că are anumite rezerve? Dacă este primul an, foarte bine, însă nu cred că este așa. Comisia, de asemenea, are o responsabilitate în domeniul rezervelor. Rezervele apar în raportul de sinteză care este adoptat de către Colegiul Comisarilor. De aceea este esențial care ca aceste lucruri să fie corecte. Dacă raportul spune că ar trebui să fie introduse mai multe rezerve, sper că aveți dreptate atunci când spuneți că directorul general ascultă curtea, însă chiar dacă nu ascultă de decizia curții, dumneavoastră aveți responsabilitatea să îi aduceți la ordine. Pentru că dacă apar greșeli, acestea se vor reflecta în raportul de sinteză care va fi adoptat de către Colegiul Comisarilor. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu rezervele din raportul actual anual de activitate. Din moment din momentul existenței noastre am, am evidențiat aceste rezerve și sper că aceste rezerve nu se leagă doar de activitatea curții. În momentul în care acestea sunt uh, ridicate, atunci comisia poate să se orienteze în funcție de anii precedenți pentru a vedea unde există posibilitățile de redresare. Însă trebuie să examineze întregul proces de audit. De când există rapoartele de audit anual, Acestea s-au dezvoltat mult, acum corespund liniilor directoare stabilite de către comisie, linii de redactare. După cum ați observat, anul trecut s-au îndeplinit anumite cerințe de redactare. Pe de altă parte, în legătură cu aplicarea uh, inconsistentă a metodologiei, această problemă persistă și curtea poate nu va mai petrece atât timp uh, asupra acestor aspecte și se va concentra mai mult pe raportul anual de activitate în viitor. M-aș referi și la alte probleme menționate aici, în legătură cu corecțiile și recuperările. Acestea fac parte din programul de audit al curții în examinarea fiabilității conturilor. Noi vom continua raportarea asupra acestor. La da? întreruperi și suspendări. Este interesant să luăm notă că o cincime din plăți care țin de întreruperi, ceea ce înseamnă că atunci când sunt reluate plățile, volumul pentru a doua jumătate a perspectivei financiare crește pentru că toată lumea are dreptul să uh, cheltuiască sumele alocate inițial. Așadar, se duce la o creștere a plăților în a doua jumătate. Este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte trebuie suspendate sau întrerupe plățile și pe de altă parte există alte riscuri în contextul instrumentelor de inginerie financiară. Comisia a întreprins anumiți pași pentru a îmbunătăți raportarea asupra lor de ce, nu este clar de ce se propune extinderea acestor instrumente înainte de a implementa schimbările propuse. În fiecare an ne confruntăm cu aceleași probleme că și aici apare o potențială problemă majoră. Din punct de vedere economic, un credit este mai bun decât un grant, însă Uh, riscul pentru, Uniune, pentru Uniune este foarte mare dacă aceste fonduri nu sunt gestionate corespunzător și proliferează. De asemenea, în ultimul rând, mă refer la o problemă care este menționată în întrebările scrise adresate Comisiei. Uh, coeziunea, energia și transportul. Această întrebare nu a fost pusă, însă nu vreau să o las fără răspuns. Curtea reajustează grupările de politici conform analizei de risc și conform cererii Parlamentului. Acest lucru este esențial pentru ca noi să rămânem la zi cu ceea ce se întâmplă. Este foarte important să cunoaștem riscurile și să putem să vă demonstrăm fără nicio ambiguitate ce găsim în uh, ceea ce constatăm în ceea ce privește coeziune, energie și transport, uh, există uh, aceleași tendințe, uh, pentru că FEDER și transportul se bazează pe infrastructuri energetice. Am ajuns la o situație în care mostrele sunt atât de diferite încât nu se poate trage o concluzie globală. Însă modelul de risc este asemănător, ceea ce s-a văzut și în auditul de acest an. Dacă scoatem energia și transportul din uh, coeziune, rata de eroare pentru coeziune rămâne exact, exact aceeași. Sper că vom avea susținerea uh, Comisiei dumneavoastră și în viitor să grupăm aceste politici. Un mesaj foarte clar, domnule raportor. Mulțumesc. Uh, sunt atât de multe idei încât mi-e greu să decid la ce să răspund. Dar haideți să începem cu prefinanțarea. Inițial, nu am vrut să pun accentul pe prefinanțarea în domeniul coeziunii. Mă gândeam mai departe, pentru că acesta este un domeniu în care chiar am avut rezultate. Însă, dacă ne uităm la prefinanțare în acest domeniu al coeziunii, Înțeleg că situația actuală de finanțare uh, din statele membre uh, duce la creșterea fondurilor de prefinanțare, însă, pref, însă coeziunea îmi creează și mai multe probleme. Pentru că avem o serie de uh, instrumente de a uh, trata statele care nu uh, care nu respectă regulile, suspenderile și întreruperile, însă este greu să întrerupi sau să suspenzi o prefinanțare. Pe de altă parte, aveți dreptate că întreruperea și suspendarea reprezintă doar o parte din arsenalul pe care îl deținem, însă am dorit să știm mai bine cum se folosesc aceste instrumente și cum afectează ele rata de eroare. De asemenea, este uh, foarte interesant să privim FEDER, unde există un număr foarte mare de întreruperi, însă nu atât de multe suspendări. În Fondul Social European apar suspendări și există o rată de erori diferită. Poate noi trebuie să înțelegem în ce fel utilizarea instrumentelor dumneavoastră afectează rata de eroare, pentru că în final apar două întrebări. Fie deținem dețineți instrumentele, dar nu le folosiți suficient sau nu le folosiți și atunci aveți nevoie de arme noi pentru a rezolva problema. De aceea pe noi ne interesează foarte mult să vedem cum folosiți întreruperea și suspendarea și reluarea plăților, bineînțeles. După aceea, lui domnului Tavern. A fost foarte... Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă în legătură cu riscul financiar și garanțiile statelor membre garanții pentru statele membre cu probleme. Într-un fel, îmi dați încredere că noi deținem controlul. Țineți cont de riscuri, le cunoașteți și, în al doilea rând, că nu este vorba de o sumă foarte mare, 64 de milioane. Pe de altă parte, în primul rând, ați confirmat că există un risc și acest lucru este important. Mă, și am sentimentul că acest risc va crește înainte să scadă. De asemenea, după cum știm că comisia nu are un cont în bancă cu o sumă imensă, chiar o sumă mică poate să aibă efecte importante. Îmi dați acum încrederea că monitorizați situația și acest lucru mă mulțumește, însă situația trebuie să fie monitorizată în continuare pentru că se va înrăutăți înainte să se îmbunătățească. Și de asemenea, pentru că nu deținem sume atât de mari. Acestea ar fi observațiile mele în momentul actual și în legătură cu rezervări, rezervele, ar trebui, probabil va trebui să revenim în viitor. În ceea ce privește concluzii, poate acestea pot fi trase de alții. Vom trage concluziile într-o discuție ulterioară. Vom mai avea și alte vizite din partea altor comisari și problema va fi reexaminată. Mai avem și raportul Balcitis. Am avut o discuție foarte profundă, cu multe întrebări. Mi se pare că am ajuns la, un nou, la o nouă fază în descărcare. Așadar, încheiem discuția. Foarte bine. Mulțumim pentru intervenții și trecem acum la raportul domnului Balcitis, raport de inițiativă care privește protejarea intereselor financiare ale comunităților. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a ne face o prezentare. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult. Am trecut la punctul următor pe ordinea de zi. Am cer- să încerc să prezint pe scurt acest uh, raport. Îmi face plăcere să vă prezint cu această ocazie raportul anual al Comisiei privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, lupta împotriva fraudei, articolul 30 și 25, raportul bazat pe articolul 325. Raportul subliniază măsurile luate de Comisie și de statele membre în 2010 pentru a preveni, detecta și aborda neregulile și fraudele. Prezintă situația statistică a neregulilor notificate Comisiei de statele membre în 2010 inclusiv cauzele în care se există bănuiala de fraudă. De asemenea, prezintă detalii privind recuperarea fondurilor comunitare. În cele din urmă, raportul face recomandări privind protecția banilor contribuabililor europeni poate fi îmbunătățită. Anul acesta, raportul conține o secțiune specială referitoare la finanțarea dublă în domeniul politicii de coeziune derivă din cerințele făcute de Parlament. Găsiți mai multe detalii în documentul de lucru al Comisiei privind punerea în aplicare a articolului 325 de către statele membre care însoțește acest raport. Anul viitor vom raporta la această secțiune privind strategiile de control și măsurile luate în domeniul politicii de coeziune. Va fi primul pas pentru a răspunde la cererea Parlamentului de a face o analiză a strategiilor și măsurilor puse în aplicare de fiecare stat membru. Pe lângă documentul de lucru al Comisiei privind regulile notificate în 2010, Există încă două documente de lucru ale Comisiei care susțin informațiile conținute în acest raport. Unul care dă detalii privind contribuțiile statelor membre la raport și al doilea care prezintă situația generală a monitorizării făcută de statele membre pentru recomandările formulate în raportul anterior al Comisiei. Cât privește constatările și tendințele statistice ale raportului din acest an, aș vrea să subliniez următoarele. În primul rând, Cifrele totale pentru 2010 indică că numărul de nereguli raportate a crescut pentru aproape toate sectoarele. Creșterea a fost cea mai mare în domeniul politicii de coeziune. Apoi, uh, un număr de nereguli raportate a crescut de la 7062 în 2010 față de 4737 în 2009. Impactul financiar estimat al neregulilor a crescut cu 3,15% din alocările totale din acest domeniu în 2010 față de numai 2,44% în 2009. Creșterea în domeniul agriculturii și al cheltuielilor directe a fost mai limitată. În domeniul agriculturii, în domeniul fondurilor de preaderare și a tradiției resurselor proprii tradiționale, numărul de nereguli a scăzut. De asemenea, impactul total uh, financiar al neregulilor detectate de noi a crescut atât în domeniul uh, cheltuielilor cât și al veniturilor. Care sunt uh, principalele motive? În primul rând, caracterul ciclic al programării condurilor de coeziune, mai ales închiderea perioadei de punere în aplicare 2000-2006 și, în al doilea rând, o creștere totală a volumului și vitezei de raportare de unele state membre ca urmare a punerii în aplicare a unui sistem mai bun de raportare cunoscut ca sistemul de gestiune a neregulilor. Astfel, această creștere nu ar trebui să fie considerată necesaramente un element negativ. Al doilea punct care merită discutat este faptul că impactul financiar estimat al, al um, cazurilor de frauză suspectată a crescut de la 180 de milioane în 2009 la 478 de milioane în 2010. În spate, în ciuda acestei creșteri generale, am observat că uh, anumite state membre continuă să raporteze rate ale fraudelor foarte scăzute. Statele membre respective au fost invitate să raporteze în privința sistemelor de control în domeniul fraudelor și neregulilor. Al doilea punct se referă la recuperările făcute în acest domeniu. S-au făcut progrese, în total peste un miliard de euro din sumele acordate conform neregulilor a fost recuperate în 2010. Totuși, trebuie făcute mai multe eforturi pentru a recupera fondurile de preaderare pentru metode, motivele prezentate nu ne preocupă tendința generală, totuși trebuie să îmbunătățim lucrurile în viitor. De aceea am luat măsuri suplimentare pentru a spori protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Am să vă numesc cele mai importante măsuri. În primul rând, Comisia a recomandat tuturor statelor membre să folosească sistemul de gestiune a neregulilor pentru a-și îmbunătăți raportarea. În al doilea rând, Comisia a adoptat un număr de inițiative de politici cu scopul de a întări lupta împotriva fraudei. Iată care sunt acestea. O propunere amendată cu scopul de a reforma regulile care guvernează activitatea OLAF adoptată în martie 2011, o comunicare a Comisiei privind strategia antifraudă și o comunicare privind protecția intereselor financiare a Uniunii Europene prin dreptul uh, penal și prin ancheta administrativă. Dorim să continuăm cooperarea bună, fructuoasă cu Comisia pentru Control Bugetar și, de asemenea, ca în anii anteriori, sunt gata să colaborăm cu dumneavoastră pentru a apăra interesele contribuabililor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, pentru acest raport anual privind protecția intereselor financiare comunitare. Vă mulțumim pentru explicații. Domnul Balcitis și dacă dorește altcineva să ia cuvântul pe marginea acestui subiect. Bun, domnul Balcitis în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea acestor informații referitoare la lupta împotriva fraudei. În momentul în care am abordat chestiunea precedentă, s-au pus deja întrebări legate, într-o oarecare măsură, de acest raport și de conținutul acestui raport și nu mă voi referi la cifrele citate de domnul comisar, nu mă voi referi la detalii, ci mă voi referi în primul rând la experiența mea practică. Dacă ne bazăm pe o perspectivă de termen, pe termen scurt, în acest moment, cum spunea și domnul comisar, vom constata că există anumite progrese. Vom vedea de asemenea că s-au făcut progrese la nivelul Comisiei în ceea ce privește ameliorarea situației. Dar în 2012, cred, o să punem din nou aceleași întrebări și aceleași probleme, pentru că statele membre nu vor fi prezentat informații viabile și fiabile. Pe de altă parte, plățile uh, provenite din recuperări nu vor fi la înălțimea așteptată, iar pe de altă parte statele membre nu vor fi pus în aplicare texte legislative, textele legislative necesare și poate că 2 miliarde de euro nu vor fi recuperați în 2012. De ce uh, funcționează sistemul așa cum funcționează? De ce este sistemul așa cum este? E bine, în momentul în care statele membre noi erau pe cale să adere la Uniunea Europeană, la momentul acela, exigențele erau foarte stricte pentru ca ele să beneficieze de ajutorul comunitar. Statele respective au încercat să îndeplinească criteriile stabilite, dar făceau acest lucru bazându-se pe niște orientări strategice, pe niște principii generale care erau atunci în vigoare și pe propria lor viziune. Deci nu există omogenitate în acest domeniu sunt state diferite, cu sisteme diferite și ar trebui să existe voința de a merge către omogenizare. Domnul comisar înțelege foarte bine că, de fapt, situația nu este foarte bună și că e foarte greu să modificăm această situație în timp scurt. Însă astăzi a sosit momentul să încercăm, să începem să acționăm pentru că nu mai putem să explicăm de ce nu se recuperează uh, sume exorbitante. Anul trecut am încercat să vedem de ce uh, rata de absorpție este atât de scăzută. Nu aveam informațiile ca să putem răspunde la această întrebare, dar astăzi avem aceste informații. În ce privește propriul meu raport, uh, raport pe care îl voi prezenta în scurt timp, Uh, am să menționez în acest raport o serie întreagă de aspecte, o serie întreagă de dispoziții care ar putea să îmbunătățească ideea responsabilității. La ora actuală, statele membre sunt uh, practic singurele responsabile de neregulile apărute și de sumele care ar trebui să fie plătite care ar trebui să fie recuperate și n-au fost recuperate. Dar ar trebui să fie și comisia responsabilă în acest domeniu. Dacă Comisia Europeană ar avea răspundere în acest domeniu, atunci Comisia ar putea să solicite cu mai multă eficacitate uh, informații de la statele membre. Anumite state membre consideră că dacă trebuie să prezinte mai multe informații, atunci statisticile lor vor fi influențate negativ. Dar în momentul în care încercăm să vedem lucrurile mai clar, constatăm că multe state membre nu prezintă informații suficiente. Deci chestiunea aceasta a responsabilității și ideea de a dota Comisia Europeană cu această răspundere ne-ar permite să îmbunătățim sistemul și ar fi mai ușor și pentru statele membre și pentru Comisie. Și pentru Comisia de Buget a Parlamentului ar putea aborda mult mai ușor această chestiune. Acum câteva zile am avut o reuniune, o întrevedere cu șeful Olaf. Olaful are servicii care colectează date privind fraudele, privind neregulile, dar acolo apare o problemă și anume cooperarea care este insuficientă între statele membre. Și poate că mă voi repeta, dar am să spun că în Lituania există cinci structuri diferente care colectează aceleași informații. Departamentul de Siguranță, structura însărcinată cu infracțiunile financiare, fiscul, departamentul vămilor, toate instituțiile acestea diverse au o bază de date diverse și nu cooperează între ele. Cred că situația aceasta nu este unică Litua- numai în Lituania, cred că și în alte state situația este comparabilă. Iată de ce este nevoie să facem în așa fel încât Olaful să poată să aibă acces la datele deținute de instituțiile menționate. Ceea ce ar permite Olafului să verifice datele respective să aibă acces direct la aceste date și astfel OLAF-ul ar putea să pună mai multe întrebări statelor membre. Olaf ar putea să întrebe de ce cutare sau cutare tare informație a fost trecută sub tăcere. Și așa mai departe. De ce nu reușim să recuperăm sumele datorate uh, toate statele membre sunt state democratice și toate ar trebui să funcționeze bine, dar sistemele juridice sunt diferite. Instanțele naționale nu fac tot ce ar trebui să facă în acest domeniu. Și dacă vorbim despre rata de absorpție a fondurilor europene, în domeniul acesta s-ar putea, să, dacă s-ar apărea modificări pozitive, procesul s-ar putea accelera. Dacă vorbim de modernizarea sistemului achizițiilor publice, Parlamentul European a votat deja principiile generale, dar este necesar să punem în aplicare acest nou sistem cât mai repede cu putință. Statele membre au deja o anumită experiență în uh, acest uh, domeniu în ce privește achizițiile publice. Trebuie să facem în așa fel încât în domeniul acesta factorul uman să fie redus la maximum și să se aplice sisteme informatice. Cred că în felul acesta s-ar îmbunătăți considerabil situația. Ceea ce ar facilita ar ușura viața celor care folosesc banii comunitari. Aș dori, de asemenea, să spun că sunt în favoarea dispozițiilor care se referă la regula 50% în domeniul agriculturii. Cred că această regulă ar putea să fie aplicată și în alte domenii în care se folosesc bani comunitari de exemplu fondul de coeziune, fondurile structurale și așa mai departe. Poate că termenele ar putea să fie scurtate. Doi ani și patru ani, de exemplu, în loc de opt ani. Am putea să începem de aici. De asemenea, în viitor ar trebui să definim foarte clar competența OLAF Olaf are un sistem propriu de a identifica și de a defini neregulile și, pe de altă parte, și noi ar trebui să definim foarte clar regulile de recuperare a sumelor datorate la nivelul statelor membre, dar și la nivel comunitar. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Două persoane au cerut cuvântul. Doamna Gresle și domnul Schilacakis. Dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul, nu atunci doamna Gresle. Mulțumesc. Aș avea anumite întrebări, poate am nevoie de niște uh, clarificări. Raportul spune că a crescut numărul de reguli, nu știu dacă e un succes ăsta. Bun, sigur că e bine că se uh, relevează aceste informații, dar apoi se spune că Comisia se felicită pentru că uh, numărul de reguli uh, este în scădere, dar avem, cred, o contradicție aici. Nu știu dacă ați putea să-mi oferiți informații suplimentare. Apoi, în legătură cu uh, fondurile de preaderare. Suntem uh, preocupați pentru că rata de recuperare a sumelor este una foarte scăzută, cum spunea și colegul Balcitis, mai ales Lituania, Letonia, Slovenia se confruntă cu aceste probleme. Și în legătură cu uh, coeziunea, pentru Ungaria, Republica Cehă, Slovenia, rata de recuperare e cam de 20%. Uh, oare de ce există un nivel atât de scăzut? Ce face Comisia pentru a rezolva situația? în domeniul recuperării sumelor ar trebui să fie foarte clar. Cine nu uh, respectă regulile nu mai primește bani. Păi, toată lumea uh, <laughs> înțelege acest uh, limbaj, nu e nevoie de traducere, nu? Nu, nu înțeleg de ce există aceste probleme cu recuperarea sumelor. Și în legătură cu notificarea informațiilor, Uh, și sistemul utilizat. Există uh, sistemul de uh, administrare a neregulilor. Aici vedem, se poate constata că încă mai există probleme, încă mai există lucruri nerezol nerezolvate. Există probleme cu Spania, cu Irlanda, cu Franța. și, bun, s-au înregistrat și îmbunătățiri uh, din 29 septembrie și până acum. Nu știu, dar nu știu exact ce face uh, comisia și aș mai avea o întrebare în legătură cu cheltuielile. Avem Franța, Spania, Germania aici și Regatul Unit, care conform raportului înregistrează o uh, rată scăzută de suspiciuni, de fraude. Asta, ca, sigur, cazuri care sunt notific, notificate, aduse la cunoștința comisiei. Franța aici uh, nu apare. Uh, de ce există o rată scăzută? Că nu se notifică toate cazurile sau uh, situația e reală? Uh, și am dori informații mai precise și mai multe din domeniul agricol, pentru că e destul de ușor de colectat informațiile acolo. Și uh, în legătură cu excluderile și baza de date centrale a excluderilor, um, vedem că poate cazurile sunt uh, mai reduse și pe noi ne preocupă problema bazei de date centrale a excluderilor. Nu știm cine alimentează această bază de date, OLAF sau altcineva. Poate că ați putea să mă lămuriți. Mulțumesc și acum domnul Schilakakis. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și mulțumesc și domnului comisar. Văd aici că se înregistrează îmbunătățiri în ce privește identificarea numărului de nereguli. Unele au o natură ciclică altele sunt rezultatul unei mai bune gestionări și unui mai bun sistem de gestionare. Sigur, sunt de acord, există îmbunătățiri, însă am o observație politică, și anume că trebuie să ne dăm seama că lucrurile nu mai sunt cum erau în trecut, în perioada dinainte de 2010. Pentru că acum traversăm o perioadă de austeritate. Așadar, nivelul de toleranță al cetățenilor noștri s-a modificat. Cred că s-a modificat inclusiv în statele cu economii puternice care plătesc ca să-i ajute pe alții și și în statele cu economii mai slabe, unde se iau măsuri de austeritate foarte dure. nivelul acțiunilor noastre s-a modificat și el, complet, inclusiv în uh, acțiunea de combatere a fraudei. Problema e că ne bazăm mai ales pe ceea ce fac statele membre. Și statele membre nu acționează uniform. Există asimetrii uh, foarte pronunțate între statele membre, dar noi folosim aceleași metode și aceleași eforturi pentru toți. Și e clar că uh, multe elemente pur și simplu nu sunt măsurate. Nu știm exact, uh, nu cunoaștem exact nivelul fraudei. Asta e realitatea, că nu, nu dispunem de instrumente de măsurare uh, de calitate și atunci nu știm dacă situația se ameliorează sau se înrăutățește, suntem într-o zonă gri deci uh, avem nevoie de mult mai multe eforturi și mult mai multe inițiative în acest domeniu din partea Comisiei. De asemenea, uh, avem nevoie de asta din partea Comisiei pentru că proasta utilizare a banilor europeni afectează uh, statele membre care nu utilizează bine aceste fonduri, nu este bine pentru cetățenilor. Eu vin din Grecia, o țară cu atâtea probleme. E Uh, un lucru care are un efect destructiv asupra uh, opiniei publice, asupra vieții publice, asupra modului în care noi ne ocupăm de probleme fiscale. Deci trebuie mult mai multe eforturi și mult mai multe inițiative din partea uh, Comisiei, pentru că noi ne aflăm acum într-o epocă diferită. Mulțumesc! Și acum, dacă domnul comisar dorește să ia cuvântul, da, au fost uh, multe întrebări. Poate că unora trebuie să le răspundeți în scris, dar uh, vă rog <laughs> să faceți tot ce puteți. Da, mulțumesc. O să încerc să răspund măcar la câteva întrebări care mi-au fost adresate. Uh, în legătură cu elementele menționate de raportor, Sigur, unele din ele sunt fundamentale, trebuie să știm exact cine răspunde de ce anume. E foarte important. E foarte important să nu ajungem într-o situație în care toată răspunderea se află pe umerii Comisiei și statele membre sunt libere să facă ce vor. Cred că, în primul rând, e răspunderea statelor membre cu o administrare comună ca să se asigure că banii sunt cheltuiți corect. Ă, asta e prevăzut în propriile lor legislații și asta e ceea ce trebuie statele membre să facă și voi fi foarte strict în această privință. Am anunțat deja statele membre care nu au rezultate bune în acest domeniu că voi fi foarte strict pentru că altfel nu putem să ne îndeplinim uh, misiunea. Și acum problemele sunt mult mai, mult mai multe. Înțelegem cu toții că Uniunea uh, Europeană are, un, uh, uh are o funcționare foarte complexă. Și la nivelul statelor membre se poate afla mult mai bine cum stau lucrurile. Deci, cred că uh, statele membre trebuie să-și asume mai mult răspunderea. Dar uh, cu îmbunătățirile la care lucrăm actualmente, doamna Gresle, cu uh, un nou regulament, cu punerea în aplicare a unei noi strategii de combatere a fraudei. Vom solicita tuturor direcțiilor generale să dezvolte propriile strategii um, împotriva fraudei. Vom atrage atenția și în legătură cu partea de prevenire și cred că cu toate aceste acțiuni uh, vom obține și rezultate, rezultatele dorite. Anul viitor vom face și o propunere uh, de lege uh, în legătură cu legea cu dreptul penal uh, care trebuie utilizat în domeniul protejării intereselor financiare ale uh, comunităților. Trebuie să utilizăm pe deplin posibilitățile acordate nou de tratatul de la Lisabona. Și sigur că și statele membre trebuie să joace rolul deci, în, în ce privește activitatea noastră legislativă, facem, am luăm măsuri foarte importante și sper că propunerile făcute de comisie vor, se vor bucura și de susținerea Consiliului și uh, de a Parlamentului. Acum, în ce privește această rată scăzută de recuperare a sumelor, Eh, la care v-ați referit. Da, trebuie să spun că atunci când mă deplasez în statele membre, discut eh, și spun public că există probleme cu recuperarea și eh, cred că e important din punct de vedere politic. De exemplu, când am fost în Bulgaria, în România, am făcut declarații publice în acest sens. Olaf, sigur, insistă și face presiuni pentru recuperarea sumelor, dar există probleme practice aici. Pentru că dacă banii sunt cheltuiți, atunci la nivelul beneficiarilor nu întotdeauna ușor să recuperezi imediat banii, pentru că beneficiarul poate falimenta. Deci trebuie analizate lucrurile cu măsură și sigur, uneori apar întârzieri din motive obiective, dar atunci când uh, ele sunt cauzate de motive neobiective, atunci noi trebuie să ne întețim presiunile asupra statelor membre. Apoi, uh, v-ați uh, referit la sistemul de gestionare a uh, neregulilor și la faptul că există state membre care în raportul nostru sunt invitate să pună în aplicare regulile. Conform informațiilor de care dispun eu, uh, statele membre în chestiune au pus deja în aplicare măsurile. Sunt conectate la acest sistem de gestionare și înseamnă că începând cu anul viitor vor începe și raportările în legătură cu modul în care utilizează sistemul. Sigur, trebuie să ne asigurăm că se face o raportare de calitate. Problema asta am menționat-o deja în, în raport Și există un, totuși un nivel scăzut de raportare a fraudelor și a, a fraudelor suspectate și a neregulilor. Asta înseamnă că poate ceva nu funcționează bine în sistem în uh, unele state membre. Și atunci trebuie să fim mai atenți la acele state membre care raportează un nivel foarte scăzut de nereguli, pentru că din, după părerea mea, uh, un nivel ridicat de uh, nereguli uh, e identificat în instanțe, după cum am mai spus, și de, și de Curtea de Conturi, dar aceasta face niște estimări, își bazează cifrele nu pe raportări precise, ci pe estimările pe care le fac ei ideal, sigur că rata neregulilor ar trebui mai mult sau mai puțin să fie foarte apropiată de nivelul erorilor estimat de curte. Asta ar însemna că, într-adevăr, statele membre raportează tot ceea ce este în neregulă. Deci cred că este un element important acesta. A mai fost o întrebare. A, da, baza de date centrale a excluderilor. Vă pot spune că actualmente Olaf utilizează un sistem, în principal sistemul acesta de, de, de gestionare a neregulilor. Deci datele pe care, pe care Olaf le are la dispoziție se bazează pe acest sistem de gestionare a neregulilor. În domeniul preaderării nu uh, funcționează acest sistem. Asta e situația actuală. și mm, acum sperăm că pe viitor se va face și acolo o raportare electronică. Mulțumesc. Aș dori să dau din nou cuvântul raportorului, domnului Balcitis, ca să trag concluziile. Te cred că îl să labai trumpai. Mă mulțumesc, voi fi foarte succint. Îi mulțumesc domnului comisar care a fost foarte deschis și a răspuns tuturor întrebărilor, în special celor care țin de responsabilitatea Comisiei. Voi depune propunerile mele uh, opiniei colegilor mei, membrii Parlamentului European. Comisia ar putea să își utilizeze dreptul de luptă împotriva fraudei, aceleași drepturi de care dispune în domeniul concurenței Um, pentru un serviciu concret, OLAF sau alt serviciu care poate să fie mandatat pentru a uh, avea acces la documente în scopul unor anchete. Vedem că statele membre nu sunt foarte asidue în acordarea de informații și aș dori să amânăm prezentarea raportului meu pentru că este un document foarte important. Aș dori să-l depun în 4 ianuarie, deci chiar după vacanța de anul nou. Aș dori să revenim la raportul meu ulterior. Și în încheiere vă urez tuturor vacanțe, o vacanță de Crăciun plăcută și sper că anul viitor vom putea să luptăm mai bine împotriva fraudei în Uniunea Europeană. Într-adevăr, am uitat. Mulțumim. Mulțumim domnului Balcitis. Va trebui să examinăm care sunt uh, termenele pentru raportul dumneavoastră. Credeam că era stabilit pentru 24 ianuarie. Uh, mai avem o întâlnire în 19 și 20 decembrie, așadar așteptăm să fie aici o serie de colegi. Ați fost puțin, urele dumneavoastră de Crăciun au fost puțin timpurii. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de această dimineață, punctul 6. Raportul din partea delegației noastre la Cadaraș, în Franța, unde am vizitat proiectul ITER. Aveți foarte multe documente aici care sunt foarte utile, ceea ce este foarte important sunt concluziile de la pagina 11 și 12 din versiunea engleză, unde se spune că marea majoritate a participanților Uh, care au part, făcut parte din Comisia de Control Bugetar. Uh, aceștia au evaluat pozitiv proiectul ITER, au considerat că aduce valoare, aduce plus valoare și că finanțarea nu trebuie să fie oprită sau întreruptă și că totul trebuie să fie făcut sub condiții clare de transparență, informare corectă în legătură cu deciziile luate, că trebuie să se facă o foaie de parcurs și să se evalueze costurile în, la un moment dat. În mod repetat trebuie să fie pro- produse rapoarte legate de necesitățile proiectului. Trebuie să existe transparență în ceea ce privește documentele de audit intern. Nu vă voi citi toate punctele menționate acolo, însă majoritatea colegilor au dat, au evaluat pozitiv ceea ce am văzut acolo. O rezervă a înregistrat grupul verzilor și reprezentantul Confederației Stângii Unite Europene, însă în mare majoritate membrii au avut o un aviz pozitiv. Trebuie să se asigure finanțarea pentru anul bugetar 2012-2013. Există întrebări, comentarii sau putem adopta aceste concluzii? Da, toată lumea este de acord atunci? acest raport va fi considerat raportul oficial al delegației la Cadaraș. Următoare, ne reîntâlnim în data de 19 și 20 decembrie și v-aș ruga să dați dovadă de disciplină pentru a avea suficienți membri prezenți. Vom discuta o serie de teme importante. Domnul Maistad directorul Băncii Europene de Investiții ne, vo, ne va vizita pentru ultima dată pentru că va fi înlocuit. Așadar, trebuie să ne asigurăm că vom avea o prezență mare în 19 și 20. Dacă nu are nimeni diverse, atunci suspend ședința și rog pe toți cei prezenți care nu vor lua parte la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala pentru a putea avea reuniunea coordonatorilor în camera.